good afternoon everybody and a special word of welcome to vice president for the commission Bună ziua, dragi colegi. Domnul vicepreședinte al Comisiei Franz Timmermans este cu noi astăzi. Dumnealui nu are decât o oră disponibilă și o să trecem dincolo de politețuri, o să le lăsăm deoparte. Dumneavoastră sunteți uh, un uh, oaspete drag la comisia noastră și știm că suntem uh, întotdeauna norocos să vă avem printre noi, așa că o să trecem imediat la subiect. Coordonatorii sunt în sală și, și timpul nostru este limitat, ca și al dumneavoastră, deci o rundă de întrebări, două minute pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar mai întâi vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule Timmermans. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt, ca să avem mai mult timp pentru întrebări și să pot să vă și răspund. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, comisia dumneavoastră este importantă nu numai pentru că aici depun petițiile și multe dintre subiectele abordate privesc mandatul meu, uh, drepturile fundamentale și statul de drept, însă, dar, însă, datorită petițiilor putem să ne dăm seama care sunt uh, principalele motive de îngrijorare pe care le au cetățenii. Vedem dacă nu cumva există o tendință pe care putem să o exploatăm ca să pregătim propriile noastre propuneri legislative. Și ca să ne dăm seama cum putem să anticipăm problemele și să le rezolvăm pe cele existente. Atunci când mi-am lansat uh, candidatura și când uh, am participat la audiere, am spus uh, doamnei Vistrom și uh, membrilor comisiei că ne-am face mai bine treaba dacă reacționăm imediat la grijile oamenilor, la ambițiile lor, la așteptările pe care le au de la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Acesta este un nou episod din dialogul structurat uh, între comisia noastră și uh, dumneavoastră, domnule vicepreședinte al Comisiei, avem nevoie de acest dialog structurat și odată cu încheierea sa vom redacta o scrisoare în atenția um, conferinței președinților de comisii. Acum am să dau imediat cuvântul coordonatorilor câte două minute fiecare dintre dumneavoastră și încep cu domnul Ia. Ja, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Timurman, îți mulțumesc pentru faptul că sunteți la Comisia Petiții și ați spus foarte bine. Dacă vrea cineva să afle ce se întâmplă în Europa, poate pur și simplu să vină la Comisia de Petiții să vadă ce e pe ordinea de zi și atunci își dă seama cam uh, care sunt preocupările și uh, problemele uh, cetățenilor europeni. Mi se pare că e o comisie foarte importantă, poate cea mai importantă și cred că putem să facem multe pentru a îmbunătăți viața în Uniunea Europeană. În ceea ce privește cooperarea dintre PETI și Comisie, am uh, patru întrebări scurte pe care vreau să vi le adresez. În primul rând, noi uh, depindem foarte mult de un uh, aviz rapid din partea Comisiei ca să putem să ne terminăm lucrările. În mod normal se stipulează trei luni. Ați putea face ceva pentru a respecta cu strictețe acest termen de trei luni? Ca să putem să primim un răspuns în timp util. În al doilea rând, noi vrem să ne îmbunătățim activitatea la PETI cu un sistem de clustere, ca să existe eurodeputați care să se ocupe de un anumit domeniu. V-ați putea imagina ca în cadrul acestui sistem de clustere să avem un dialog regulat cu Comisia? Și dacă da, cu ce consecință? Credeți că am reușit să ne axăm mult mai bine pe obiectiv dacă vom reuși să luăm legătura direct cu Comisia când apar întrebări? În al treilea rând, noi uh, depindem foarte mult în activitatea noastră și de informațiile venite din partea statelor membre. Unele state membre au atitudine deschisă, altele mai puțin. Ne-ați putea ajuta am vrea ca acest contact cu autoritățile locale să fie unul îmbunătățit, pentru că adesea ne este negată anumită, o anumită informație. Și apoi, noi uh, devenim sensibili la neregulile din legislație. Ce părere aveți dacă identificăm anumite nereguli? Credeți că putem să le corectăm din punct de vedere legislativ, pentru că a identifica un neajuns, a fi nemulțumit de acesta este un lucru, dar a face ceva pentru a corecta toată treaba aceasta e cu totul altă poveste. Cam atât pentru că mi-a expirat timpul. Mulțumesc. Următorul vorbitor nu e, următorul coordonator. Dau cuvântul domnului Martin direct. Merci, Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc că recunoașteți ce importantă este munca pe care o desfășoară comisia noastră. Vă mulțumesc că evidențiați acest lucru, dar vreau să arăt cu degetul și lipsurile comisiei dumneavoastră, ale comisiei în general. Mă alător celor spuse de colegul meu. Cred că ar trebui să fiți mai atent la munca pe care o facem noi și Uh, poate că sunteți de acord cu această analiză că noi suntem un, un instrument care întărește democrația directă și contactul cu cetățenii și cei care ne sesizează prin intermediul petițiilor uh, se simt nu foarte luați în seamă și poate că ar fi bine dacă am putea să primim răspunsuri mai rapide din partea Comisiei ca și noi, la rândul nostru, să putem să uh, răspundem mai rapid cetățenilor. Oricum vorbesc despre toată Comisia în uh, globalitatea sa, vorbesc în numele coordinatoarei noastre, doamna Soledad Cabezu. O altă întrebare, acum uh, sunt uh, purtător de cuvânt în numele colegei mele uh, Judith Calton, care este Uh, deputat european din Regatul Unit și care participă la legile din țara sa, dar vrea să vă atrag atenția asupra ceea ce se întâmplă în țara sa. Și nu numai. Mulți dintre concepții noștri, atunci când își părăsesc uh, țara de origine pentru o perioadă destul de lungă, își pierd dreptul la vot. Știți că în noiembrie anul trecut am fost uh, uh sesizați de către o cetățeană britanică din acest motiv. Și știu că poate să pară o utopie să promoveze mobilitatea geografică în Uniunea Europeană și, uh, pe de altă parte, să uh, ai state membre care îi privează de drepturi pe proprii săi cetățeni dacă aceștia uh, au fost absenți de pe teritoriul național pentru o perioadă mai lungă. Deci nu știu dacă o să transferați această întrebare unui coleg sau dacă o să vă ocupați chiar dumneavoastră de ea. Mulțumesc. Acum are contul doamna Besera în numele grupului ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Timmermans, pentru faptul că sunteți aici la Comisia de Petiții. Eu cred că una dintre cele mai bune vești din această legislatură este că acum avem în sfârșit un comisar în această comisie uh, care în mandatul său uh, are uh, um, um, valorile care stau la baza Uniunii Europene și mai ales uh, drepturile cetățenilor. Este o veste excelentă pentru Comisia de Petiții și, și pentru Parlamentul European și eu cred că această muncă în comun pe care vreți să o desfășurați cu Comisia de Petiții, care nu e așa, este o fereastră deschisă către cetățenii europeni, va fi uh, cheia de boltă a muncii noastre pe viitor, pentru că vom putea astfel să garantăm protejarea drepturilor, mai ales a celor mai uh, vulnerabili și în același timp vom putea să oferim cetățenilor o cale de ieșire, o posibilitate de a le rezolva problemele. Eu cred că trebuie să ne menținem în permanență acest, uh, această muncă în comun și poate că unul dintre primii pași pe care putem să-i facem împreună este exact ce facem acum cu inițiativa cetățenească eu am remarcat implicarea dumneavoastră în această privință și uh, pot să vă citez. Inițiativa cetățenească europeană este una dintre pietrele de temelie pentru a uh, uh, consolida uh, conștiința instituțiilor europene și pentru a stimula implicarea cetățenilor, implicarea activă în politica europeană și pentru a reîmpăca instituțiile europene cu cetățenii europeni. Este un instrument novator și este într-adevăr un instrument extraordinar și noi trebuie să ne asigurăm de faptul că îl vom folosi, folosi Uh, vom exploata potențialul său maxim. Încă o dată spun că putem să transformăm în ceva tangibil, în ceva concret, fiecare dintre întâlnirile noastre și de aceea vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumesc. Doamna Aucnar are cuvântul. Mulțumesc, am să vorbesc în engleză. daneza nu mai este atât de sigură pe azi. Dar nu vreau să vă vorbesc despre punctele de plastic, ați promit. Portugalia uh, sărbătorește pentru că am reușit, am reușit. Și sper că nu sunteți tulburat. Am câștigat. Uh, Parlamentul a câștigat. Acum sper că sunteți mai uh, deschis. Vă întreb dacă am putea să avem ceva privitor la bună administrație. De mult timp am promis acest lucru cetățenilor, scrie și în tratate și mediatorul are uh, ceva, are un rol important de jucat în această privință. Ar fi bine să avem reglementări care Um, se concentrează pe protecția cetățenilor, nu pe protecția funcționarilor civili. Deci ar fi bine să avem un regulament privind bună administrație și ar fi de mare ajutor dacă am putea să ne inspirăm din ce aveți și în țara dumneavoastră și în alte țări în privind transparența, uh, răspunderea funcționarilor și așa mai departe. Acum aș vrea să menționez o veche convenție am primit răspunsuri nesatisfăcătoare din partea comisiei atunci când um, s-au, existat nenumărate petiții din cauza faptului că statul, un stat membru nu respecta Convenția de la Haga. Am uh, implementat foarte multe uh, prevederi acestei convenții, dar nu și accesul ONG-urilor la uh, Uh, justiție. Și atunci vreau să vă întreb, da, ce uh, puteți face pentru a um, consolida uh, drepturile ONG-urilor? Convenția Arus și nu Convenția de la Haga, e, ar exista niște condiții mult mai favorabile pentru ONG-uri. Și vă rog să ne promiteți pentru că avem mai multe petiții care încă nu sunt închise, pentru că așteptăm niște răspunsuri mai bune, mai satisfăcătoare, să avem un plus de transparență. Și ar fi bine dacă ne-ați face o nouă propunere de regulament ca să uh, actualizăm și accesul la justiție la nivel european. And now is the floor goes to Mrs. Mulțumesc acum doamna Valina în numele GUE. Vă mulțumesc. Mai întâi vreau să-i mulțumesc domnului Timmermans pentru acest uh, schimb de vederi. În calitatea mea de membra Comisiei de Petiții pot să vă garantez că Comisia Europeană, care este guvernul Uniunii Europene, face o muncă de-a dreptul nesatisfăcătoare și insuficientă și credem că este un adevărat deficit de democrație, un deficit care îi afectează foarte mult pe cetățeni. Și vreau să vă dau un exemplu. De exemplu, în ultimul său uh, raport anual, uh, avocata poporului arăta că multe uh, dintre um, solicitările adresate Comisiei Europene rămân fără răspuns pentru că se închid ușile, practic nu se dă niciun fel de follow-up acestor solicitări. Și acest lucru um, privește, de exemplu, Uh, respectarea dreptului de azil de către Frontex. Frontex uh, și uh, acțiunile Frontex se află în continuare într-o situație de gravă încălcare a acestor drepturi. Și zi de zi situația se agravează și zi de zi vedem în această comisie că primim multe petiții din statele membre, mai ales petiții din Spania, unde la punctele de trecere a frontierei se încalcă tot timpul uh, drepturile oamenilor și totuși știu că um, practic 90% dintre returnări le-a făcut Spania în 2014 către uh, Maroc, o țară care nu respectă drepturile omului. Există uh, mai mult ca niciodată probleme ale cetățenilor, mai multe ca niciodată și acest lucru se simte dacă cobor în rândul oamenilor. Știți foarte bine ce mare a fost absenteismul în majoritatea statelor membre cu ocazia ultimelor alegeri europene. Eu cred că încrederea în instituțiile europene uh, este pe moarte în majoritatea țărilor și din cauza neoliberalismului populația uh, sărăcește. Ai din ce în ce mai, mult pe, ce în ce mai multe petiții care ne uh, parvin la Comisia de Petiții din cauza falimentelor personale și a practicilor băncilor. Închei, doamna președinte, vă rog frumos să acordați mai multă atenție problemelor reale ale cetățenilor. Și închei spunându-vă că din partea grupului nostru, din partea grupului GUE, noi vă exprimăm uh, nemulțumirea noastră și chiar contestăm felul în care răspundeți la petiții, mai ales petiția care privea exploatările petroliere din insulele Canare și am să vă trimit o copie Xeros a raportului uh, privind uh, aceste exploatări. Mulțumesc, da, peste tot sunt foarte multe probleme. Acum sunt încântată să-i dau cuvântul doamnei Evi în numele uh, EFTD. Vă mulțumesc. Eu, dacă îmi dați voie, aș vrea să vorbesc mai mult despre inițiativa cetățenească europeană. Din datele pe care le avem din ultimii trei ani de când a intrat în vigoare această inițiativă, ne dăm seama că e mai degrabă o poveste tristă, pentru că numărul inițiativelor care uh, au fost prezentate în ultimul an este foarte mic în comparație cu primul an și noi ne întrebăm de ce un instrument care pe hârtie arată atât de bine și le dă cetățenilor posibilitatea de a se exprima direct, acum uh, aproape că a fost dat uitării. De ce a avut un asemenea destin? Știu că există multe dificultăți tehnice, multe obstacole în calea inițiatorilor și cred că principala dificultate eh, este că oamenii nu cunosc acest instrument. Eu am încercat să mă uit singură pe site-ul comisiei și credeți-mă că este foarte greu să găsești pagina de referință pentru inițiativa cetățenească dacă nu știi că există acest instrument. Deci este foarte greu să găsești informațiile relevante. Domnule comisar, în timpul audierii, dumneavoastră ați spus că inițiativa cetățenilor presupunea o colaborare între Parlament și Comisie, pentru că dezbaterea nu trebuie să se facă doar la nivelul experților și a lobiștilor, ci și la nivelul statelor membre. Eu cred că poate singura modalitate prin care Comisia poate să ne demonstreze că ține la succesul acestui instrument este să aibă un adevărat plan de comunicare pentru ca toți cetățenii din Uniunea Europeană să știe că există acest instrument. Și bineînțeles că trebuie să pornim din statele membre și de la instituțiile locale, poate finanțând uh, centre teritoriale precum Europe Direct, formând personalul în mod adecvat, ca să existe oricum uh, o rețea de uh, comunicare eficientă. Și vreau să vă mai întreb dacă dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte al Comisiei Europene, nu sunteți de acord cu faptul că Uh, Parlamentul ar trebui să joace un rol mai mare în întreaga procedură, pentru că astăzi, de fapt, rolul Parlamentului European în inițiativa cetățenească, deși este singurul organ ales direct de către um, cetățenii europeni, cum spuneam, uh, Parlamentul este aproape inexistent. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Evi. And this concludes. Mulțumesc, doamnă Evi. Am terminat prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor. Dau cu mare drag cuvântul domnului vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă, vice, doamnă președinte. Domnule Iar, cu privire la prima dumneavoastră întrebare, dacă putem respecta termenul de trei luni. Da, asta îmi doresc. Dacă apar vreo excepție, vreau să mi se explice. De ce durează mai mult din motive tehnice, de exemplu? Clusterele, pentru un dialog regulat. Foarte bine, haideți să facem asta. cu privire la o mai bună comunicare cu statele membre. Dacă vă pot ajuta în acest sens pentru găsirea canalului potrivit, vă stau la dispoziție. A patra întrebare despre ce putem face cu privire la neajunsurile legislației. Nici să nu mă porniți să vorbesc pe acest subiect, aș putea vorbi ore în șir. Uh, Parlamentul și Comisia sunt de acord cu faptul că noi suntem pe deplin axați pe legislația nouă. Vedem o problemă undeva, vrem o legislație nouă. Așa gândesc politicienii. Toți politicienii au acest instinct, vor ceva nou și eu sunt politician, vrem ceva nou, vrem o soluție. Nu ne prea descurcăm la a ne uita puțin în urmă pentru a ne întreba dacă soluția pe care am găsit-o ieri alaltă ieri funcționează cu rezultatul scontat. Și atunci acest lucru e și mai complicat la nivel european, pentru că mai întâi ai nevoie de un compromis între cele 28 de state membre, apoi cu Parlamentul European și apoi compromisul poate arată atât de complicat încât ratăm exact consecințele dorite. Eu sper că în baza noului acord interinstituțional între cele trei instituții vom reuși să îmbunătățim situația în așa fel încât să existe o evaluare de impact în timpul procesului, mai ales prin prisma unei amendări drastice. E o responsabilitate asumată cele trei instituții și Curtea a confirmat recent această responsabilitate. Dacă ar fi la fel de interesant să fii raportor pentru o nouă directivă, precum să fii raportor pe verificarea legislației în vigoare, atunci cred că, într-adevăr, am putea face ceva cu toții, într-un demers comun. Dacă nu răspundem suficient de repede, domnule Martin, dacă putem să vă ajutăm să oferiți un răspuns mai clar, atunci evident că vom face asta. Vreau doar să vă spun ce am descoperit eu. Cetățenii care vă scriu petiții n-au treabă dacă Uniunea Europeană e competentă pe un, acel domeniu sau nu. Dacă primesc un răspuns cum că Transmitem dosarul către statele membre pentru că nu avem competență în plan european? Cetățenii, și normal, vor fi frustrați, de aceea ne și scriu, pentru a-i ajuta. Domnul Iar a spus că poate ar fi mai bine ca noi să fim intermediari în relație între cetățean și statul membru. Adesea cetățenii nu simt că sunt ascultați, pentru că nu primesc un răspuns la problema pe care au identificat-o. Noi dorim să vă ajutăm în acest sens pentru a îmbunătăți această relație. Privire la pierderea dreptului de a vota. Știu că sunt cetățeni din Regatul Unit care lucrează în instituțiile europene și care au dus în instanță acest caz. La Curtea de la Luxemburg. Parcă la Luxemburg și nu la Strasburg. Sper să nu mă înșel. Oricum, s-a ajuns în instanță. din păcate, Regatul Unit a fost confirmat în uh, poziția sa de a avea dreptate în momentul în care retrage dreptul de vot. Nu știu însă în ce măsură lucrurile au fost plasate în contextul liberei circulații. Poate că ar trebui să revenim mai târziu asupra acestui subiect. Mă tem însă că instanța de judecată n-a fost de mare ajutor în cazul acelor oameni care vor să-și păstreze dreptul de vot chiar dacă de mulți ani de zile trăiesc într-un alt stat membru. Cele patru puncte menționate sunt exact lucruri despre care trebuie să fie vorba într-o petiție. Oamenii au dreptul de a pune anumite probleme, de a participa într-o discuție, de a fi protejați de către noi în ceea ce privește garantarea faptului că au drepturile neatinse. Inițiativa cetățenească, așa cum a spus doamna Evi, e un instrument de care am spus că trebuie îmbunătățit adesea. Are potențialul de a fi un instrument foarte bun, dar e un instrument guvernat de anumite norme, de anumite reguli pe care oamenii le vor pune sub semnul întrebării chiar dacă le îmbunătățim. Regulile sunt de acord, trebuie îmbunătățite, trebuie corectate, în așa fel încât să existe o dinamică politică în jurul unui anumit subiect. Chiar dacă potrivit regulilor trebuie să spunem ne pare rău, nu putem face nimic, trebuie totuși să ținem cont de faptul că Poate sute de mii de cetățeni s-au sensibilizat și au devenit activi. Haideți atunci să utilizăm uh, acest subiect pentru a ne angaja într-un dialog politic, fără ca neapărat să ne asumăm mai târziu o inițiativă legislativă. Dacă oamenii vor să aducă în discuție un subiect, atunci ar trebui să fie un semnal și pentru Parlament și pentru Comisie că ar trebui să ne preocupe exact acel subiect. M-am întâlnit cu dumneavoastră la sfârșitul lui februarie, parcă, și cu încă o comisie, AFCO, mi se pare, pentru a vorbi chiar despre acest subiect. Îi spun doamnei Evi în felul următor. Dumneavoastră spuneți că cetățenii nu prea știu lucruri despre acest subiect, dar ONG-urile știu lucruri. Și poate că ar trebui ca împreună cu ONG-urile să îmbunătățim uh, cunoașterea publică a acestor instrumente precum inițiativa cetățenească. Sunt deschis la comentarii sau sugestii despre cum să îmbunătățim pagina de internet, de exemplu. Deja am uh, adunat câteva idei în acest sens. De fiecare dată când mă văd cu doamna Ocan, ea începe cu pungile de plastic. Și am oportunitatea de a spune oficial, cu înregistrare, că n-ar trebui ca întotdeauna să credeți ce se spune în presă. Eu niciodată, niciodată, niciodată în viața mea nu m-am opus. Totdeauna mi-a fost atribuită mie uh, această chestie. Dar niciodată nu m-am opus între uh, un acord, găsirea unui acord, față de găsirea unui acord între Parlament și Consiliu. Dacă se ajunge la un compromis, vă rog frumos să vă gândiți la implementarea compromisului, pentru că riscați să creați un compromis atât de greu de implementat, că mai apoi trebuie să aducem în instanță un stat membru pentru că nu poate implementa compromisul. Și apoi, cui îi se pune vina în cârcă? Comisiei. Deci, niciodată, niciodată nu m-am uh, opus față de un acord între cele două organisme legislative și vă mulțumesc că mi a dat oportunitatea de a clarifica lucrurile cu privire la administrație. Eu știu că discuția e una îndelungată. Nu știu dacă putem, nu știu ce putem face. Eu cred că ar trebui să îmbunătățim practicile administrative, dar nu știu zău dacă printr-un instrument juridic. În ceea ce privește Convenția Arhus, sunt puțin depășit de întrebarea dumneavoastră, dar uh, să știți că vă voi da un răspuns în scris după ce mă voi fi uh, documentat. Situația ombudsmanului, a mediatorului european și a transparenței. O fi paharul pe jumătate plin, pe jumătate gol, depinde foarte mult de poziția politică. Din perspectiva Comisiei, reiterez faptul că Transparency International – a conchis recent că Comisia Europeană e pe locul 2 eh, la nivel instituțional. Nu-i rău deloc. Ne-am îmbunătățit, am luat măsuri noi și mm, în timpul acestui mandat, care au fost salutate de societatea civilă, care, bineînțeles, ar vrea să facem mai mult, mai bine și chiar vom încerca să facem asta. Dar dacă comparați Comisia Europeană cu alte instituții internaționale, vă veți da seama că la acest capitol se descurcă binișor și aș încuraja Parlamentul să colucreze cu noi îndeaproape, tocmai în vederea îmbunătățirii transparenței la toate nivelurile. Mare parte din plângeri la ombudsman vor fi despre comisie, pentru că nu uitați, comisia este brațul executiv, acolo se iau cele mai multe decizii. Nici pe mine nu mă satisface situația curentă. E clar că trebuie să îmbunătățim dar nu suntem cel mai rău caz de la ora actuală. Însă accept sugestia că trebuie să ne descurcăm mai bine pe viitor și exact de asta mă voi ocupa. Pentru asta voi lucra de aproape cu ombudsmanul. Chiar lunea viitoare vom avea o nouă reuniune. E un eveniment public organizat de biroul mediatorului pentru a vedea cum putem continua lucrările. Frontex. Mă gândesc că vreți uh, o informare despre regulament și cum a fost formulat acesta. Sunt chestiuni în lucru la ora actuală și vă stau la dispoziție, sunt uh, deschis pentru orice sugestii de îmbunătățire. Acum, în ceea ce privește curtea și Uh, îmbunătățirea cooperării instituționale sau în repetate rânduri am spus și doamne Wikström. Noi vom spori rolul Parlamentului dacă putem. Pentru că chiar ne prinde bine și avem uh, cu toții interesul ca ECI să funcționeze. Mi-amintesc foarte bine când am avut inițiativa aceasta. Nu toată lumea din Parlament a fost foarte entuziastă. Dar avem acum inițiativa aceasta și situația sa, inițiativa cetățenească și situația s-a îmbunătățit. Președinta, profit de ocazie pentru a vă adresa și eu o întrebare. Am urmărit cu mare interes uh, blogul dumneavoastră și aveți câteva uh, articole recente și să știți că sunt perfect de acord cu îngrijorările pe care le-ați manifestat față de inițiativele recente ale premierului Orban. El ce face? redeschide dezbaterea pe pedeapsa capitală. E vorba de o consultare publică despre imigrație cu un chestionar distribuit uh, oamenilor, un chestionar absolut uh, discriminatoriu. Pe Blogspot vă referiți la articolul 2 din Carta Drepturilor Fundamentale și la câteva decizii judecătorești, ceea ce este foarte interesant și foarte corect și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Însă, eu aș vrea să înțeleg mult mai bine ce vreți cu acest blog sau ce vreți să-ți spuneți. Considerați că se încalcă legea europeană? Și dacă da, ce relație există între postările de pe blog și poziția de la comisie? Pentru că de multe ori ați spus că dialogul e un instrument eficient pentru implementarea drepturilor fundamentale. Dacă da, e acest articol de pe blog, o primă inițiativă de a purta un dialog cu Ungaria și o întrebare adițională, Ungaria cum a reacționat? E dispusă să se angajeze într-un dialog? Avem acum și o procedură a intervențiilor spontane sau, mai bine, mi oferiți mie un răspuns, după care redeschid dezbaterea pentru colegi. Doamnă președinte, m-ați pus într-o situație incomodă. Aproape că ați uh, citit o scrisoare pe care mi-a transmis-o doamna Intveld și alți eurodeputați. Eu cred că ar fi mai bine să răspund o asemenea scrisoare adresată mie, în scris, direct doamnei Intveld. Poate că acesta este un reflex uh, neerlandez de care sufăr. Pentru că în Olanda așa se întâmplă. Dacă primești o scrisoare oficială, mai întâi răspunzi în scris scrisoare oficiale înainte de a face o declarație publică în Parlament. E, e puțin uh, incomod această situație. Nu pot intra acum în detalii, dar în termen general pot să fac un comentariu. Pe pagina mea de Facebook am prezentat și poziția oficială a Comisiei pentru că nu pot să uh, fi două persoane deodată. Facebook e un spațiu public, tot ce produc eu pe Facebook ține de ceea ce fac la comisie. Și președintele Juncker a spus foarte clar la conferința de presă că dacă premierul din Ungaria întreprinde măsuri pentru introducerea pedepsei capitale, atunci acest lucru clar e, uh, uh, contravine obligațiilor europene. Nici nu are rost să intrăm în detaliu dacă se fac declarații publice și există o reacție publică, și aceasta este o formă de dialog, însă în sfera publică. Nicio problemă cu asta. M-a surprins însă scrisoarea. Eu am crezut că mă voi bucura de sprijin din partea liberalilor din Parlamentul European. Ori mie mi s-a părut că e o critică. Voi încerca să clarific poziția noastră vis-a-vis -vis de scrisoare, așa fel încât să ofer un răspuns precis la această scrisoare. Fără a intra în detaliu, permiteți-mi să vă răspund la întrebare. În ceea ce privește comisia, aceasta este poziția noastră. Chiar și președintele Juncker s-a exprimat despre asta, fără echivoc, la fel și eu, și am exprimat poziția comisiei. Președinta, minunat, dar pentru că e vorba de un dialog, întrebarea a fost dacă autoritățile conduse domnul Orban au răspuns. Am înțeles că preferați să nu răspundeți la această întrebare, așa că eu iau pasta ca fiind un răspuns totuși. Și acum dau cuvântul următorilor colegi înscriși la cuvânt. Domnul Becker este primul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, foarte succint. Sunt 100% de acord cu interpretarea dumneavoastră față de cazul Ungariei. Dacă într-adevăr se întâmplă asta, atunci e clar o încălcare a obligațiilor europene. Deocamdată nu s-a întâmplat introducerea pedepsei capitale. Ideea este că noi am primit un semnal de alarmă și e clar că lucrurile nu pot continua așa. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, am vrea să știm mai multe despre îmbunătățirile practice pentru accesul cetățenilor. Inițiativa cetățenească este un instrument foarte bine organizat față de ceea ce se întâmplă în plan național și totuși nu a avut succesul scontat. În al doilea rând, un alt element critic se leagă de succesul inițiativei cetățenești față de resursa, resursele de apă. O inițiativă pozitivă, dar cu o componentă foarte critică, fiindcă e vorba de implicarea sindicatelor. Sindicatele sunt cele care au preluat acest subiect. Am toată simpatia față de problematica apei, dar nu se poate așa ceva. Nu se poate ca în activitatea guvernamentală, ca partener social în plan național și apoi la nivel internațional european să utilizezi un instrument al cetățenilor până la urmă. Nu e o problemă, nu, nu, nu așa s-a pus problema. Aș vrea să se tragă linie în cazul ONG-urilor. Și închei cu următoarea afirmație. Domnule vicepreședinte, ce se întâmplă cu lacuna mijloacelor financiare din Comisia PETI a Parlamentului European, comparativ cu mijloacele financiare ale ombudsmanului? Apare o discrepanță fantastică și am vrut neapărat să se ia în considerare acest element. Mulțumesc, domnule Becker. Are cuvântul acum domnul Palciachi. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întotdeauna vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, este vorba de o posibilitate extraordinară pe care avem să putem purta o astfel discuție cu dumneavoastră. To the fundamental rights and their protections within European Union. Și e vorba și de o întrebare foarte concretă pentru că este vorba despre minoritățile tradiționale și drepturile pe care le au aceștia ca membri și cetățeni ai Uniunii Europene și se pare că această zonă este un fel de terra incognita pentru Uniunea Europeană și mulți dintre cetățenii europeni ne-au adresat întrebări care se referă la drepturi fundamental și de pildă la utilizarea limbii limbii materne, și protejarea tradițiilor și minorităților. Acest subiect a fost de altfel dezbătut în timpul audierii la Libe Um, a PPE-ului și dumneavoastră ați participat și acolo la, audieri organizate organizată de Libe, mă scuzați, în cadrul Comisiei Libe și uh, de multe ori participanții la aceste audieri sunt și ei uh, subiecți ai unor astfel de petiții. V-aș întreba de aceea dacă dreptul uh, european garantează pentru minoritățile naționale la nivel european dreptul lor de a rezolva această problemă, o problemă a unor cetățeni europeni și cum am putea totuși avea o abordare mai accesibilă cetățenilor, asigurând o bună cooperare cu Comisia pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna președinte. Doresc și eu să fac o observație foarte pe scurt. Vreau să o adresez domnului Timmermans, care spunea că rog, a venit în fața acestei comisii ca să facă un schimb de opinii și și mie mi se pare o ocazie foarte interesantă și importantă. Este, mă rog, nu e prima oară că mă aflu aici, în această comisie și în Parlamentul European, dar este prima oară când lucrez pe un subiect care are legătură cu cetățenii europeni și de apropierea de cetățenii europeni și petițiile lor. Și mi se pare că este cât se poate de important și din ce în ce mi-e mai clar cu cât trece timpul, cu cât trec lunile și activez în această comisie pentru că trebuie să vă spun că și în Parlament și în Comisie se fac foarte multe lucruri, însă nu am impresia că se uită, nu știu, se uită pur și simplu în rutina muncii pe care o facem, se uită faptul că noi trebuie să lucrăm în slujba cetățeanului european, tuturor cetățenilor europeni. În, în aceste momente când există atâta ă, distanță, o asemenea prăpastie între cetățenii europeni și instituțiile ca cele pe care le reprezentăm noi, în momentele în care știm foarte bine că um, cetățenii trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre, de aceea pe, ceea ce mă interesează pe mine și să fac observații în acest sens, cine știe, poate că în această comisie de petiții ar trebui să înleznim, să acordăm o mai mare importanță și să putem spori eforturile care se fac aici. Eu cred că se face un efort uriaș în cadrul acestui mandat pentru a um, încerca să fim la zi cu ceea ce se întâmplă pentru a putea răspunde cererilor cetățenilor, însă vă spun sincer, de câteva luni de zile de când lucrez aici, am impresia că e nevoie chiar de o petiție, poate chiar un aviz în acest sens, trebuie să arătăm că există un deficit care ține, de fapt, de modul în care interacționăm cu cetățenii și eu cred că această comisie PETI nu își permite să rămână simplu, simplemente o comisie în care cetățenii vin și își spun oful și uh, în care pur și simplu oamenii spun că oamenii pur și simplu nu sunt de acord, nu știu, cu uh, legislația europeană și că eventual se încalcă această legislație sau uh, există încălcări de legislație în statele membre. Eu cred că trebuie să facem mai mult decât atât. Eu cred că avem nevoie și ne lipsește, de fapt, un răspuns pe care să dăm clar cetățenilor și, uh, ce să spun, lipsește foarte tare tocmai în ideea în care, cum să spun, nici măcar instituțiile europene nu sunt în stare să vină cu această soluție. Dacă întrebăm comisiei, acea întrebare se prelungește luni de zile, pe păi chiar am de zile, dacă comisia se adresează statelor membre, o întrebare la fel, nu există niciun termen, nu există niciun fel de garanție conform cărea statul membru poate să și răspundă la timp și în timp util și într-o formă utilă. De aceea zic că trebuie să facem un efort important pentru a răspunde cetățenilor și nu știu dacă și dumneavoastră considerați că este cazul să ne înzestrăm cu un cod al calității și dacă îmi dați voie chiar cu un cod de sancțiune, astfel încât instituțiile europene, toate de altfel și toate statele membre să poată răspunde cetățenilor care până la urmă sunt stăpânii acestor instituții și cam atât. doamnă you. Danoka. Uh, domnule Timmermans, voiam pur și simplu să mă refer mai la obiect, la această problemă a încălcărilor um, Cartei Drepturilor Fundamentale, pentru că de foarte multe ori primim petiții referitoare la acest lucru. Există așa zisa problema articolului 51, care este pentru noi o piedică, pentru că ne încercăm să mergem mai departe cu aceste uh, petiții și primim răspunsuri din partea uh, comisiei, conform căreia acestea sunt probleme uh, care țin de gospodăria internă, nu ne putem băga noi. Uh, și ă, de ce nu putem să intervenim, ă, spune Comisia, de pildă, dacă, să zicem, avem o petiție transfrontalieră, așa cum se întâmplă, de pildă, astăzi, cu un Jugendamt, cu ă, Tribunalul pentru Minori din Germania. E vorba de drepturile copiilor copilului, de pildă, dacă avem de face cu o situație în care un copil rămâne în grija uneia dintre părinți în Germania și un alt părinte care, nu știu, trăiește în Polonia sau în Franța, nu poate să ia legătura cu, nu poate să vorbească copilului în polonă sau franceză pentru că se trezește tribunalul minorilor și spune că trebuie să vorbească numai germană. Același lucru s-a întâmplat și în Marea Britanie, există astfel de situații și acest lucru este o încălcare uh, evident uh, a Uh, drepturilor pe care le are un copil de a stăpâni anumite limbi, de pildă dacă provine într-o familie de uh, imigranți. S-a întâmplat în Letonia, în țara mea, în care letonii care locuiau în Marea Britanie sunt lăsați, sunt luați copii, uh, apoi copiii sunt dați spre adopție. They are losing sometimes their religion. Copiii își pierd limba maternă, își pierd legea și acest lucru este un abuz Uh, pentru copii care totuși au și niște drepturi religioase, au și niște drepturi lingvistice, însă auzim de foarte mult la acest răspuns articolul 51. Și v-aș întreba, iată, întrebarea, comisia este dispusă să vină cu vreo inițiativă în legătură cu rectificarea, cu modificarea acestei legislații. Mulțumesc, domnule Mata. <clears throat> magnific. Mm, minunat! Uh, ce să vă zic, avem cu dumneavoastră un studiu de caz, de manual, uh, pentru ceea ce ne așteaptă în continuare pe ordinea de zi și vă adresez o întrebare. Nu e vorba mai de cetățenii din Marea Britanie, mai sunt vreo 5 state membre care într-adevăr retrag dreptul de vot cetățenilor în momentul în care aceștia uh, părăsesc teritoriul țării pe anumită perioadă de timp și acum nu știu ce hotărâre a pronunțat Curtea de Justiție a Luxemburg. Eu vreau pur și simplu să știu, vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră ce aveți de gând? Uh, adică dumneavoastră ați putea veni cu o idee a dreptului la vot pentru cetățenii europeni, dreptul de a participa la alegerile naționale, pur și simplu pentru a uh, vă spune cât de frustrați sunt, Bren așteaptă dezbatere imediat. Comisia vine cu un răspuns, chiar dacă nu știu, răspunsul este alături cu drumul, se trezesc unii care spun, gata, fraților, punem punct petiției. Mă iertați, dar uh, tot nu mi-a răspuns la întrebare. Deci ce face, ce are de gând să facă acum Comisia Europeană, tocmai pentru ca de la uh, momentul în care persoana respectivă se mută și își pierde dreptul, Eh, de vot. Noi încercăm ce facem? Facem apel la tineri. Eh, eu stau la eh, granița cu Germania și mi se spune, fraților, învățați franceză, învățați germană pe francezii care vin să muncească. Dar dacă omului spui, te, te muți în uh, Germania, dați pierzi dreptul de vot. Sigur, în Franța nu se întâmplă, dar se întâmplă în Marea Britanie. De ce eu vă întreb, ce face Comisia? Faceți noastră ca Vivian Reding, uh, predecesora dumneavoastră, și vă apucați să cereți uh, statelor membre să-și modifice legislația? Deci, dumneavoastră, ce spuneți? Că de de fapt, Curtea de la Luxemburg uh, uh, infirmă sau invalidează cumva dreptul britanic? Eu vă întreb cum face să avem un cadru european. Mulțumesc și cu asta punem punct listei de oratori pe care am întocmit-o și domnule să aveți încă o dată cuvântul. Mulțumesc. Ca să meargă treaba cu inițiativa cetățenească Păi uh, nu mă împotrivesc, am mai vorbit despre acest lucru și în luna februarie încercăm să găsim o soluție cu Comitatea Organizațiilor Non-Guvernamentale, încercăm să găsim o modalitate pentru uh, ca aceste lucruri să fie bine cunoscute. Comisia, la rândul ei, o să încerce să vadă cum se pot comunica anumite lucruri. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, acest lucru ar trebui să fie foarte bine cunoscut, pentru că vorbim de niște instrumente foarte clare care uh, sporesc interesul public pentru ceea ce face Parlamentul European și în același timp se creează anumit elan. Oamenii observă că dacă se strâng mai mulți oameni la un loc, chiar se poate influența pe undeva procesul decizional. De aceea, uh, firește că mă interesează aceste inițiative. Cât privește poziția sindicatelor, nu prea știu dacă înțeleg raționamentul dumneavoastră și cum adică ar trebui să excludem sindicatele din aceste inițiative cetățenești, pentru că oricum nu au același statut în toate statele membre. Acum depinde și de poziția pe care o au ei în funcție de autoritățile naționale și dacă sindicatele sunt în stare să mobilizeze uh, membrii pe care au și să le stârnească interesul bravo lor. Uh, pe mine mă interesează ce aveți dumneavoastră de spus însă mă interesează și să rezolv o problemă dacă ea există. Dumneavoastră aici nu mă convingeți că există o problemă. Însă cine știe, poate că e nevoie de mai mult timp în acest sens. Iar în ceea ce privește resursele financiare pentru această comisie, păi, da, încă o dată este problema <laughs> comisiei, nu? Deci, deci nu ar putea comisia să vină cu un aviz. În fond, e treaba Parlamentului National minorities, well, uh, I have, worked many... În legătură cu minoritățile naționale, pot să spun că m-am ocupat ani de zile de această problemă pentru că am fost șef de cabinet al lui domnului Max van der Stoel, când el era înalt comisar pentru problema minorităților, după care m-am tot ocupat și am urmărit problema îndeaproape, știu prea bine că e un subiect cât se poate de delicat în multe state membre, mai ales acele state membre care sunt state înrudite, să zicem, deci uh, au legătură cu minoritatea dintr-un stat membru învecinat, un stat membru în care își are domiciliul această minoritate și de multe ori să zicem că există acolo tensiuni politice și sociale cu respectiva minoritate. Sunt de acord cu dumneavoastră că e cazul să ne aplecăm asupra um, acestei probleme, iar drepturile lingvistice, sigur, trebuie să fie respectate. Statele membre au obligația de a asigura aceste lucruri, nu doar um, pentru a respecta Carta Drepturilor Omului, dar și alte convenții în um, cadrul Națiunilor Unite, dar și în cadrul Consiliului Europei. De ce eu sunt de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, acest lucru creează o anumită tensiune, așa este, însă există și probleme generale dacă ne gândim la minorități și faptul că li se scot ochii pentru temirce și nu vorba doar de minoritățile naționale, ca să fiu foarte sincer, mă și mir uneori să văd că aceleași state care, sau grupări politice care uh, țineau una într-una cu poziția minorităților naționale se facă nu observă, de pildă, că uneori un țigan sau un evreu scad victime I think if we are to look after minorities... acestor atacuri. Deci cred că trebuie să avem grijă de minorități și cred că toate minoritățile din Europa merită aceeași atenție, indiferent că e vorba de minorități tradiționale sau poate mai puțin tradiționale. Asculta cu mare grijă ce ați spus dumneavoastră, pentru că aceasta este poziția la care v-ați referit dumneavoastră. Ideea este tocmai aceea de a uh, soluționa problema Comisiei de Petiții și aș vrea să mă refer la exact ceea ce ați spus dumneavoastră. Din păcate, nu avem la îndemână instrumente juridice, însă dacă vedeți variante conform care am putea foarte bine să lucrăm mai bine, noi cei de la Comisie, eu uh, sunt dispus să vă ascult, să discutăm. Și în ceea ce privește articolul 51, Domnule, asta e viața. Mulți dintre oameni care vin cu jalba în proțap trebuie să se refere la subiecte unde statele membre au și competență. Pentru că dumneavoastră îmi ziceți mie că trebuie să fac modificări la tratat. Nu cred că e nevoie să schimbăm tratatul, dar în momentul în care se va rectifica tratatul, s-ar putea ca acesta să fie între subiectele care să fie semnalate, însă statele membre au răspundere directă în legătură cu aplicarea acestor obligații și în acest domeniu și firește că um, trebuie să vedem ce se întâmplă și în cadrul instrumentelor referitoare la statul de drept, uh, apoi să vedem, să mergem mai departe cu procedura de încălcare, însă există și spețe individuale care țin de răspunderea statelor membre. Și înțeleg foarte bine, uneori este frustrant acest lucru, însă, însă, mă rog, Asta e, așa se repartizează um, competențele. Iar domnului Martin, el își răspunde, ce să vă zic, vă dați seama ce ușor mi-ar fi mie să vă spun și ce fericit ar fi noastră, da, domnule, o să le scrie mie statelor membre și o să le atragem atenția. Credeți că se va schimba ceva, având în vedere că oricum statele membre au competență în ceea ce privește dreptul de vot al cetățenilor lor? Noi nu avem cum să obligăm statele membre să schimbe regulile, putem să le cerem acest lucru și dacă asta vă liniștește, sunt și dispus să fac acest lucru, așa cum a făcut și doamna Reding și apoi peste ani de zile când o să vină altă comisie o să spuneți, bine, da, măcar domnul Timmermans, exact cum faceți acum, domnul Timmermans măcar le-a scris o scrisoare. De fapt și foarte bine că pe fond nu se întâmplă nimic pentru că statele membre nu vor să renunțe la dreptul lor suveran de a hotărâ cine are dreptul și cine nu de a vota în alegerile lor. Este uh, un drept pe care limitați la cetățenii țărilor lor și uneori limitează asta la cetățenii care și-au domiciliu în țara respectivă. Și mare, comis, mare lucru nu poate comisia să facă, dincolo de ce a făcut deja comisia. Și vă stau la dispoziție cu mare plăcere, însă și nu avem instrumente juridice. Mă iertați că spun acest lucru, dar așa stau lucrurile. Deci aș vrea să stea altfel, însă Libera circulație ar fi și mai simplă dacă am putea, ar putea toți vota în alegerile naționale. În orice caz, e clar că în alegerile locale și regionale alegerile stau altfel. Dacă ai domiciliu acolo, chiar dacă poate nici cetățean, dar dacă locuiești de pildă și nu ai dreptul să votezi la alegeri locale. Dar lucrurile stau altfel la legile naționale, sigur. Mă rog, comisia ce poate să zică? Poate pur și simplu să facă un efort, dar mai mult de atât, să vă le țin de argument, mai mult de atât nu prea poate să facă. Mulțumesc, cred că și noi vă suntem foarte recunoscători că am avut ocazia să portăm acest schimb de opinii cu dumneavoastră și, de fapt, avem în comun un lucru și anume că petițiile, de fapt, sunt oglinda îngrijorilor cetățenilor și, îndeosebi, a drepturilor, drepturilor lor fundamentale și e loc de mai bine în cooperarea cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană și trebuie să ne asigurăm cu toții că avem un obiectiv comun și anume o Europa care să fie mai puternică pentru cetățenii săi, o Uniune cu adevărat puternică, repet, de dragul cetățenilor și a cetățenilor. Și așa avem un obiectiv comun și eu zic să ne vedem de treabă, că e bine ce facem și să ne revedem cât de curând. Mulțumesc! Dragi colegi, haideți să nu ne pierdem entuziasmul și să trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi, următorul capitol din această după-amiază, un larg evantai de petiții, le aveți pe toate în dosarele dumneavoastră, n-am să repet uh, despre ce este vorba, aveți titlurile în fața ochilor, acum vreau imediat să-i dau cuvântul lui Thomas Boronca, sau reprezentanții săi pentru o declarație și după aceea am să-i dau cuvântul doamnei Marinela Colombo sau reprezentantei sale și, și celorlalți uh, petiționari care sunt prezenți în sală. Doamna președinte a citat toate numele ca să verifice dacă sunt prezenți sau nu. Aveți patru minute fiecare dintre dumneavoastră și va trebui să folosim cronometrul pentru că altfel nu vom putea să ne descurcăm. Thomas Porunca, aveți cuvântul. Doamnă președinte, domnule Jumler, domnul Thomas Poromca este bolnav și astăzi, din păcate, nu poate să fie de față ca să exprime personal și m-a rugat să vă citesc, dau citire următoarelor rânduri. În urmă cu 16 ani a fost răpit fiul meu, fapta ca atare a răpirii a fost constatată de către justiție, însă, dat fiind că făptașul uh, ține, era minor, atunci fiul meu nu a, nici nu a fost sancționat și nici nu s-a întors fiul meu la mine, însă ce s-a întâmplat a fost că fiul meu a fost internat într-o instituție de boli mentale și nici sora lui lui și nici eu nu l-am putut vizita. Când între părinți își maltratează un copil pentru că acesta să facă o anumită declarație, se cheamă că este tortură și acolo nici Jugendamt și nici justiția nu pot interveni, ci pur și simplu este Convenția Antitortură a Națiunilor Unite. Pe 4 martie 2009, această comisie a constatat pentru prima oară că de multe ori cei de la Tribunalul de Minori și chiar printre astea și în calul meu încalcă drepturile omului. Și atunci um, s-a format așteptarea ca autoritățile germane să rezolve această situație, dar acest lucru lucru nu s-a întâmplat. În ultima campanie electorală, colegul Filip Boulon, care s-a documentat foarte bine în legătură cu cazul viului meu, a vorbit despre mecanismele necesare prin care copii, părinții pot să-și împartă timpul de a copii. De la 1 aprilie 2014 am avut și ocazia să prezint aceste mecanisme în fața Comisiei de Petiții. Pe 9 octombrie, domnul Herbulom a anunțat în scris că în cazul meu au fost înfăptuite încălcări grave ale, ale dreptului și de aceea Dumnealui a arătat foarte clar că și Comisia de Petiții și alte uh, Um, alți politicieni la nivel uh, internațional au făcut declarații false în legătură cu cazul meu și acest lucru nu este nicio noutate pentru că Germania încearcă fie să sufoce, să năbușe din fașă acest tip de tribunal pentru minori sau în același timp face declarații false, așa cum s-a întâmplat și în 2011. Eu am transmis documentele originale comisiei care arată foarte clar că mai multe declarații făcute acolo nu sunt corecte și în același timp aici au fost prezentate o serie de lucruri de către o expertă. În ceea ce privește Consiliul Drepturilor Omului de la Națiunile Unite, acesta a cerut în anii 2009 și 2010 a făcut apel la Germania să asigure o supraveghere a acestor tribunale de minori și până, deși s-au făcut declarații foarte multe, nu s-a întâmplat nimic. Iar în ianuarie anul acesta, Curtea Europeană de Justiție a stabilit că Germania, în ciuda uh, o serie de uh, sentințe care au fost pronunțate, nu a reușit niciun fel să ia măsuri în ceea ce privește acest tip și durata acestor proceduri. Practic, în ceea ce privește dreptul familiei, pot să vă spun că, din păcate, mă iertați, vorbesc așa de repede pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, spune oratoarea, în orice caz, spuneam, în această perioadă s-au înfăptuit fapte care aduc, fac un rău ireparabil și pot să vă spun că ă, de 10 ani de zile nu se întrevede nicio finalitate, pentru că de, din cauza de stres nu pot să lucrez, iar fica mea și cu mine trăim dintr-o pensie foarte mică, iar în 2012-2014 am suferit atacuri foarte grave, care și aproape că au, au dus la deces. Ă, Curtea Constituțională a considerat că aceste situații care, de fapt, împun viața în pericol, sunt un risc normal. Pe lângă faptul că mi-am pierdut locul de muncă, m-a costat toată procedura juridică 100.000 de euro și toată uh, suma a trebuit să o plătesc eu pentru a-mi recupera fiul răpit. În septembrie 2013 am fost condamnat de un tribunal federal de procuratură să plătesc 100.000 de euro pentru că am îndrăznit să cer despăgubiri uh, morale și materiale și de aceea um, uh, mi-am permis în același timp să cer o informare publică. De asemenea, am mai aflat că prin spatele meu s-au uh, făcut tot felul de manevre, vă rog să mă ajutați să mi, mi se respecte drepturile omului pentru că sunt bolnav, am sărăcit și nu am perspectiva de a-mi revedea vreodată fiul și suntem presați de timp și în același timp nu, nu, știu, nu știu dacă mai apuc să-mi văd băiatul în această vară și nu vreau să mor fără să-mi văd copilul pentru că de două ori aproape că am murit și în orice caz vreau să vă spun că îmi doresc să primesc o despăgubire corectă pentru mine și pentru fiul meu, precum și o scuze oficiale din partea guvernului federal. Bun. Și acum, din partea mea personală, aș dori să fac și o declarație, doamnelor și domnilor. Cunosc foarte bine pe domnul Porom, că îl cunosc personal și dumnealui este foarte bine, foarte cunoscător în această materie și, de asemenea, se poate verifica tot ceea ce a spus și anume că există o documentație foarte detaliată care a fost transmisă pe mail practic existența domnului a fost nimicită pentru că uh, a îndrăznit să critique Tribunalul pentru Minori. gândeam, vă rog să-l ajutați. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum o declarație pe care o va face doamna Marinela Colombo, care va da citire doamna, domnul Luca Puti, reprezentant meu. Si, bună seara. Bună seara. Aceasta intervenția doamnei Marinela Colombo. Stimați deputați, îl autorizez pe domnul Luca Pitelu să citească în numele subsenate această intervenție despre petiția mea și, și despre problema generală a Jugendamnului german. Mai întâi vreau să subliniez faptul că de trei mandate deja, Parlamentul acesta face tot ce stă în putință pentru ca problema sistemului german în Europa să nu iasă în evidență. Trebuie să Recunoaștem totuși implicarea Parlamentului European pentru a ajuta pe părinți, însă există și colegi care acceptă declarațiile autorităților germane fără să le uh, pună sub semnul întrebării. Știm însă că decidenții din acest parlament sunt de naționalitate germană și mulți nu îndrăznesc să se opună uh, resortisanților din uh, acest stat care este cel mai puternic sau apare a fi cel mai puternic și care are cei mai mulți eurodeputați. Și deputații care ne susțin și nu sunt uh, ipocriți uh, sunt marginalizați și sunt inofensivi. Prin urmare, totul se trece sub tăcere. În același timp, eurodeputații care sunt emoționați până la lacrimi din cauza a doi sau trei copii care au fost uh, trimiși de către Germania sau Austria în Danemarca, o țară care nu a subscris uh, la uh, Bruxelles 2. Ei au ajuns la hotărârea că toate cererile uh, făcute de către Jugendamt vor fi respinse, pentru că acest stat nu a, a, um, ratificată Bruxelles 2, cum spuneam. Eu cred că nu mai trebuie să fim ipocriți. Copiii noștri nu au drepturi, dumneavoastră nu faceți nimic. Copilul meu este un exemplu tipic a acestui sistem și am foarte multe probe. Însă ar trebui ca probele pe care le aduc petiționarii să fie și citite Există sute de anexe la documentele furnizate deja în 2012 și niciodată nu mi s-a răspuns concret. Petiția mea a fost discutată în 2010 și apoi în 2014 și în pofida declarațiilor publice care au arătat că această petiție rămâne deschisă, a fost închisă în decembrie 2014, fără măcar ca eu să fi fost informat. Dacă eu trebuie să fiu pedepsită pentru că am înțeles și am dezvăluit ceea ce ar fi trebuit să rămână trecut sub tăcere, nu este admisibil ca uh, um, și copiii mei să sufere. Eu am fost măritată cu un cetățean german și rezidăm în Germania, unde aveam o viață și unde aveam intenția să rămân după ce m-am despărțit de soțul meu. Atunci nu am înțeles că a, a avea Uh, vizita Jugendamtului la mine în casă și prin, în persoana fostului meu cumnat care lucrează și acum la Jugendamt va permite uh, fostului meu soț să se folosească de uh, cumnat pentru a-mi lua copiii. Și am văzut și ce a avut de suferit și propria mea uh, cumnată care a ajuns într-un uh, uh, spital de boli psihice și tribunalul i-a luat și ei copiii. Eu am, m-am întors în Italia în mod legal, fiind sigură că în țara mea se va ține cont de situația din Germania. M-am înșelat. Tribunalul din Milano a acceptat orice fel de fals prevenind din Germania și aceștia au uh, furnizat documente uh, ilegale și false ca să ascundă adevărul și ca să convingă Uh, uh, tribunalul din Italia de contrar la ceea ce se întâmplă așa, anume că copiii mei urmeau să fie, uh, să devină germanofili și eu să fiu văzută ca un fel de um, um, infractoare. Eu m-am săturat să se afirme aceste uh, false realități de către autoritățile germane. În toți acești ani de când mă lupt, eu am folosit singurele arme pe care nimeni nu mi le poate la dragostea pentru copiii mei și inteligența mea. În ceea ce privește comisia, pot să vă spun că copiii mei sunt uh, copii care erau inteligenți, erau mici cetățeni europeni, dar de 5 ani de zile vorbesc numai în germană și nu mai au nici măcar un contact cu cultura italiană. Sunt copii problematici au fost uh, uh, expulzați de la școală de 2 ani de zile, deși au un bun coeficient de inteligență și au pierdut încrederea în adulți, în instituții și în adevărat. Nu fac decât să supraviețuiască. Iată, acest lucru corespunde conceptului de bunăstare a copiilor. Mama, indiferent ce spunem sau facem, apoi pe tine te pune în închisoare. Iată o afirmație a copiilor mei. Dar acest este imposibil ca dumneavoastră să continuați să vorbiți atât de mult timp. Ar fi contrar uh, legurilor noastre și, de fapt, luați din timpul celorlalți petiționați. Vă rog frumos să încheiați în 10 secunde. Allora, vediamo di concludere. Proverò a eh, mantenere il filo... Da, încerc să închei. Doamna Colombo spune că există doar niște asociații din care și noi face parte, care încearcă să conteste Jugendanul din Germania. Și aceste asociații ar trebui să fie luate în considerare de către Comisia Europeană, astfel încât să se evite uh, acest cerc vicios cu întrebări adresate experților care se uită doar la caracterul legal și nu se uită la situațiile individuale Uh, de care uh, s-a ocupat Iugen Cred că am uh, rezumat în mod onest ce spune doamna Colombo. Vă mulțumesc! Și cred și eu că Marinela Colombo se uite la difuzarea pe internet. Acum dumneavoastră vă dați seama că tratăm cu toată seriozitatea cazul dumneavoastră, dar nu putem să consacrăm toată sesiunea acestui caz și acum sunt mulți petiționari care așteaptă. Acum uh, vreau să dau cuvântul lui Aris Cristidis. Aveți cuvântul pentru 4 minute, vă rog. Trebuie să spun că am pregătit un discurs de 10 minute, dar va trebui să-l scurtez. Tine ia sasia tesera lepta. Ehm, deci 4 minute, da, am să vorbesc în germană. Eu M-am despărțit în anul 2005, eu și soția mea, împreună cu copiii, a trebuit să ne părăsim domiciliul. Copiii ne-au fost luați și au uh, fost trimiși la o altă adresă, fără să se ceară nouă voi. Un umgangsrecht. Ei au fost înscriși într-o nouă școală și eu, um, pe măsură ce a trecut timpul, am avut din ce în ce mai puține ore de vizită, uh, mult mai puține decât soția mea din uh, Germania. Și până și regulile din Germania nu au fost respectate pentru că în 2006 i-am scris Jugendamnului și am denunțat ce făcea soția mea. Oh, în același timp am uh, fost diagnosticat cu o serie de probleme și o serie de, explo- de erupții cutanate și a trebuit uh, să renunț la o serie de cursuri din cauza că am fost bărită uh, de cancer la tiroidă și vreau să vă spun că toate aceste lucruri se întâmplă din cauza că a scăzut foarte tare sistemul meu imunitar, toate acestea s-au întâmplat. În 2009 însă copiii au lipsit foarte mult și s-a ajuns la situația în care au fost, a existat mutilări genitale. Însă pot să vă spun că n-am putut să cred, deși am fost anunțată în legătură cu acest lucru. Se dorea pur și simplu ca acest copil să învețe la o vârstă, anumită vârstă, ce înseamnă suferința genitală, pentru că, așa cum am spus, astfel de bărbați mai târziu vor ajunge să violeze femei. În orice caz, pot să vă spun că aceste lucruri sunt absolut înspăimântătoare și am făcut apel la justiție. În 2010, mai departe, am, mi s-a dat interdicție judecătorească să părăsesc domiciliul și în același timp mi s-a percheționat locuința și eram sub spus că am transportat, că am dus copii în Grecia și chiar în septembrie 2013, de asemenea, a mai existat o bănuială că uh, a fost denunțat unul dintre judecători chiar de membri ai familiei, iar în 2014 uh, Procuratura Generală din Frankfurt pe Main a confirmat că nu era vorba nici o faptă penală și că nu exista niciun fel de posibilitate de a fi stăpâșit astfel de fapte împotriva copiilor. De asemenea, în 2010 pot să vă spun că am beneficiat de consiliere psihologică din partea însărcinatului federal împotriva abuzurilor sexuale împotriva copiilor, care a arătat foarte clar că, de fapt, erau prieteni, erau, erau prieteni cu mama care supusese copiii la mutilări generale. În orice caz, pot să vă spun că mama acestor copii nu doar că uh, a făcut rău și și-a torturat proprii copii, însă în același timp, fiind profesoară de profesie, nu este adecvată să lucreze cu alți copii. În orice caz, în ianuarie 2011 mi-a fost retras dreptul de a vizita copiii pentru că sunt în litigiu, se spunea acolo, cu mama copiilor. Și în același nici măcar nu au fost întrebat copiii ce s-a întâmplat, să fi întrebat ce s-a întâmplat cu băiatul cel mic. În orice caz, trebuie să atrag atenția în 2011, la 10 zile după 11 aniversarea copilului, pot să vă spun că mama cu copiii s-au mutat într-un alt land din Germania, care este la distanță 500 de kilometri de Bremen și pot să vă spun că odată cu mutarea copiilor la Bremen, pot să vă spun că mi-a fost foarte clar ce se întâmplă și anume că judecătorul la Tribunalul de Familie din Bre- Bremen a spus că nu a primit niciun fel de documente, însă, pe de altă parte, cunoștea foarte multe dintre amănunte și mai ales în momentul în care mama copiilor a pretins că nu a abuzat de copil, uh, refuză judecătoarea să parcurgă protocolul. De asemenea, pot să vă spun că și Tribunalul pentru Minori de la vremea a fost foarte bine pregătit și vreau să vă spun că uh, reproșul totuși trebuie să vizeze chiar pe făptașă, pe mama copiilor. În orice caz, s-a ajuns la un uh, aviz, la o poziție în care mi s-a interzis pur și simplu să mai deschid orice fel de procedură pe dreptul familiei, mai ales dacă stăm să ne gândim la uh, încheierea procedurii, trebuie să aștept să se încheie cealaltă procedură. În orice caz, este vorba de educația copiilor mei și aceasta trebuie să fie analizată, pentru că nu este de dorit niciun fel de apropiere față de cultura grecă și pot să vă spun că nu știu ce aș vrea să mai spun, citat din Homer, spune orator, în orice caz, fiii mei, în momentul de față, se tem de judecători și uh, pentru că le este teama că nu aș putea să le vorbesc copiilor în greacă și pentru că dacă le-aș vorbi în greacă și în engleză, aș putea spune copiilor că de fapt au fost supuși unor mutilări sexuale. Uh, Mulțumesc foarte mult, dar doresc să vă spun că suntem cu toții foarte frustrați, suntem stresați, știm foarte bine durerea pe care, care vă încearcă pe noastră, pe toți și înțelegem foarte bine că și stresul vă face să vreți să interveniți mai mult timp. Personal, ce să vă spun, vă spun din inimă, îmi doresc foarte tare că mi-aș dori să avem acest timp la dispoziție, din păcate nu-l avem și de aceea chiar vă rog să nu vă depășiți timpul care a fost alocat pentru că dacă nu luați în timpul altor petenți, care și sunt situații la fel de grele ca și dumneavoastră momentan, și de aceea vreau acum să dau cuvântul Helge Simpson. Um, the big problem of the Jugendamt... Marea problemă a Jugendamtului este că sunt uh, funcționari uh, necalificați, ca și cum ar vrea să continue tradiția tineretului nazist. Ei uh, încalcă uh, chiar și prima linia din, Convenția, din Constituția Germaniei. În mod normal se vorbește despre demnitatea tatălui, a mamei și și ei au întietate în fața familiei și nu se gândesc la suferința copiilor și la suferința părinților. Ei uh, uh, pun bețe în roatele părinților când aceștia încearcă să se luptă și e foarte greu pentru multe familii să-și apere drepturile, tocmai pentru că nu au nici bani nici influența necesară. Ei se bazează doar pe niște avize ale experților, un număr foarte limitat de experți, în cazul meu din Berlin, și oricum ei se gândesc la propriile lor uh, profituri. Bănuiesc că știți care a fost declarația din 21 octombrie 2007, uh, n-are sens să mai intru în detalii în ce privește practicile acestei instituții. În mod normal ar trebui să existe un control independent a unei instituții externe ca să garanteze respectarea drepturilor omului de către această instituție. Fiecare persoană care are de a face cu o, uh, o, uh, oameni ar trebui să fie uh, bine calificat și să fie testat, să fie testat că își cunoaște Constituția și lege din propriul land și toți cei care nu trec aceste teste să nu mai uh, fie angajați în această instituție, să se pună capăt și proaste gestiuni și deciziilor proaste uh, care folosesc legi de mult uh, depășite. Statul nu va mai trebui astfel să condamne oameni inocenți. ar trebui, în loc să ocupe paturile cu copii care ar trebui să rămână în familiile lor, să le ocupe cu acești refugiați care au nevoie atât de mare de ajutor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Andrea Jacob, psiholog și reprezentanta lui Gerard Hütner. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, eu vorbesc în numele lui Gerhard Hütner, o secundă să-mi pun ochelarii pe nas. Împreună cu domnia sa am uh, reprezentat, uh, am uh, alcătuit acest text. Reprezentanții părinților sunt dispuși să prezinte cele peste o mie de cazuri de încălcări grave care se înregistrează în Germania în ceea ce privește respectarea drepturilor părinților. În primul rând, nu se respectă uh, normele în vigoare cu privire la uh, antitortură, antidiscriminare, antinerespectarea drepturilor omului. Nu se respectă legea, nu se face o supraveghere, nu există supraveghere judiciară. În Germania, copiii, copiii sunt separați de părinți, izolați, deportați violent. Acest lucru are urmări dramatice din punctul de vedere al sănătății pentru copii și părinți. Există un studiu din 2012 care a arătat că uh, există probleme fizice și psihice la copiii care sunt luați din sânul familiei. Sistemul de reacție la stres este activat în momentul în care persoanele apropiate nu sunt în imediată apropiere a copiilor. Copiii trăiesc în stres, iar stresul cronic duce la o gravă deteriorare a organelor interne și apar probleme de sănătate pe termen lung. La Universitatea München, sub egida și conducerea doamnei profesor Ursula Gresser, se face acum un studiu pentru a vedea care sunt urmările unor separări forțate. În primul rând, se arată că izolarea de părinți este una foarte dramatică, cu urmări grave. Mie mi se pare că e vorba de tortură după convențiile ONU. Copiii aceștia se simt ca după un război. Părinții cu uh, fundal de migrație sunt foarte afectați. Presa redactează mult despre aceste încălcări. Încălcări întreprinse de instituțiile de judecată din dreptul familiei. În Germania s-a creat un curent de trafic cu copii, cu mari legături cu mafia. În München a existat un caz în care avocata a ilustrat modul în care poate ca un copil să fie extras din sânul familiei pentru beneficiul financiar al unora și al altora. Copilul este izolat de către părinți, deportat sau uh, pus sub tutela unor părinți de împrumut. În Germania se numește îngrijire incognito. Părinții nu află unde e copilul și dacă mai trăiește. Studiul uh, doamnei Ursula Gressler arată că din cauza măsurilor de izolare apar leziuni fizice și sufletești în rândul copiilor. Și acest lucru corespunde torturii din Convenția ONU. Nu sunt cazuri singulare. Din 2008 am uh, primit vreo 300 de avize în calitate de psiholog, vreo 200 fiind cât se poate de curate. actele judiciare din acest sens, dovezile puse la dosar, sunt interpretate prost, manipulate. Se merge într-atât de departe încât un petiționar care a vrut să se adreseze Parlamentului European a fost acuzat și amenințat cu sancțiuni puternice pentru a nu ajunge la Parlamentul European cu petiția. Practic, aceste persoane a fost negat orice drept democratic. La fel s-a întâmplat și cu o altă persoană care risca să fie decăzută din drepturile de mamă. La fel s-a întâmplat și cu doi bunici. Bunicii care sunt aici, de-a stânga și de-a dreapta mea, au fost amenințați că dacă în continuare se manifestă public și protestează, nu o să mai ajungă să-și vadă nepoții. Ei, de fapt, deja nu mai au voie să-l vadă pe nepot, nici tatăl. În anul 2014 am venit să-i susțin aici la Parlament pe petiționari. Am susținut un interviu în fața Parlamentului European. În drumul spre casă am fost abordată. Președinta întrerupe. Interpreții nu vă pot urmări, vorbiți mult prea rapid și de asemenea nu mai aveți timp. În drum spre casă am primit un telefon că nepoții mei au fost luați din casa fiicei mele, fără niciun fel de motiv am reușit să îl recuperăm pe cel mic, dar ceilalți, cei doi mari, n-au mai fost văzuți nici de mine, nici de mamă. Vreau doar să mai spun rapid încă o frază. În Germania apar aceste probleme, în ciuda avertismentelor emise în plan european. Cer, rog, Comisia PETI să inițieze o procedură de încălcare a obligațiilor, în baza articolelor 6 și 8 din Tratatul UE. Și dacă se continuă, dacă drepturile omului în continuare sunt respectate în conformitate cu articolul 7, trebuie să fie emise sancțiuni. Avem articolele 6 și 8 din Carta Fundamentală care trebuie respectate. Dar mă opresc aici acum. Mulțumesc. Știți, Veți primi cuvântul încă o dată după această discuție cu colegii și cu comisia. Veți mai avea încă două minute la sfârșit. Luca Putin, now you can... Luca Putin, primiți acum cuvântul pentru prezentarea propriului caz. Allora, cercherò di essere più... Am să încerc să fiu mai concis, ca să nu iau din timpul altor petiționari. Vreau să vorbesc acum despre un alt aspect despre relațiile dintre Jugendamt și părinții care nu sunt de naționalitate germană. Este o procedură administrativă a cărei scop este să mențină pe toți copiii în Germania. You, you know what? We, we, we take a break for five. Luăm o pauză de 5 minute. O pauză de 5 minute. et maintenant on va recommencer et je suis fière de, donner la parole à vous monsieur Alain Joly. O să reluăm acum. Sunt mândră să vă dau cuvântul domnului Alain Joly și pentru că sunteți nevăzător, uh, reprezentanta secretariatului va citi declarația dumneavoastră. Okay. I read on behalf of Mr. Citesc în numele domnului Joly. Dați-mi voie mai întâi să reacționez la mesajul Comisiei de Petiții pe care l-am primit la 17.21 pe 27 aprilie 2015, un mesaj uh, târziu, ca și cum uh, prezența noastră nu era de dorit. Cam mult. În plus, Comisia a atașat la acest uh, mesaj o scrisoare de 9 pagini de la Ministerul Justiției din Bavaria, care a fost trimisă în urmă cu un și jumătate și îmi spune că eu am mai puțin de două zile ca să răspund. Este un mesaj care de fapt este o adevărată insultă, un dispreț și este chiar discriminatoriu, pentru că eu sunt orb și mi este imposibil să răspund um, în mod uh, argumentat juridic în atât de puțin timp. Și mi se pare că această manieră de a trata petițiile noastre arată dorința manifestă a Comisiei de a, a, uh, a aproba în mod legal fraudele și încălcările Germanei și când ni se dă un timp de vorbire atât de scurt, de fapt aproape refuzați să auziți petiționare care totuși au reușit, care fiecare dată, uh, datorită insistenței anumitor deputați germani, să vină până la dumneavoastră. Însă, Comisia de petiție este singurul organ din Uniune care are această vocație de a asculta pe cetățeni, nu trebuie să-i respingă, și uh, trebuie să fie atentă la eventuale încălcare a drepturilor fundamentale atâta timp cât acestea pot să fie dovedite și trebuie să ia sancțiuni împotriva țărilor care se află uh, într-o situație de uh, nonconformitate și care se ascund în partele principiului de uh, subsidiaritate. În această privință își vă amintesc că pe 11 februarie 2014 eurodeputații Peter Iala, Rainer Viran și Angelica Vertman au spus aici cu mult talent că în țară membra a Uniunii Europene nu se putea uh, Uh, nu putea în mod uh, nepedepsit să încalce drepturile omului și ale copiilor, ascultându-se în partele principiului de subsidiaritate. O asta înseamnă că în ceea ce privește copii uh, răpiți din Germania sau din Austria, Uniunea Europeană ar fi, este competentă și când este vorba despre copii răpiți și trimiși în Germania, Uniunea Europeană nu mai este competentă acum uh, este posibil pentru comisie, fără să se facă vinovate de amestec în uh, treburile interne, după părerea Bundestagului, să ceară din partea Germaniei și Austriei și din partea tuturor țărilor membre care uh, nu respectă dreptul să respecte și să se conformeze acestei concepții europene și mondiale a interesului superior și a bunăstării copilului. Dacă astăzi se ia hotărârea de a nu lua nicio sancțiune potriva Germaniei și de a închide petițiile deschise și de a le respinge pe toate celelalte care vor continua să vină în număr mare, va trebui să conchidem că justiția și drepturile fundamentale nu-și mai au loc în Uniunea Europeană. Vă trimit aici răspunsul meu și încurajez Comisia de Petiții să mă contacteze ca să detectăm împreună alte ilegalități în dosarul meu, care nu este o excepție și care, ca toate celelalte, a fost uh, Uh, văzut ca ceva foarte dens, foarte compus și foarte opac. Acum vreau să atrag atenția asupra punctelor cel mai importante. Atunci când o ilegalitate este denunțată, ministerele din, de justiție din Germania ne reamintesc că nu pot să intervină în deciziile tribunalelor. Când este vorba despre proceduri de returnare a copiilor care sunt răpiți și trimiși în Germania, ei sunt parte uh, uh, care participă la dosar și pot chiar să fie prezenți la tribunal pe când nici Convenția de la Haga și nici regulamentul Bruxelles 2 bis nu prevăd așa ceva și vă fac trimitere la acest punct în ceea ce privește codul de procedură internațională al familiei. Uh, Comisia a mers la Berlin în timpul fostei legislaturi și judecătoarea uh, din Berlin, Sabine Brigger, a spus că Jugendamtul nu intervenea decât în cazuri foarte grave, violență, alcoolism, droguri și așa mai departe, așa cum se spune și în uh, răspunsul Ministerului. Pentru că codul social uh, german prevede că Jugendamtul poate să intervină în toate afacerile unde există, uh, în toate dosarele unde există copii care sunt vizați. Dar nu ne se spune totul pentru că articolul 162 din codul familiei prevede că Jugendamtul poate să intenteze o acțiune împotriva unei decizii judecătorești care nu-i convine. Și deciziile uh, luate în procedură de urgență sunt confirmate fără să se uh, repune sub semnul întrebării posibilitatea uh, pe care ar trebui să o aibă un cetățean uh, care nu este german și este părinte să uh, depună re- recurs. Nu ni se spune că uh, copilul nu poate să fie traumatizat din nou și de aceea este lăsat în custodia părintelui de naționalitate germană care l-a răpit. Și există nenumărate proceduri uh, foarte lungi și um, apeluri anonime. Și ca să se ascundă, ascundă discriminarea, ni se spune că uneori uh, a fost uh, depășit termenul, uh, și dacă uh, acuza, se fa- se, suntem acuzați că vrem la rândul nostru să ne răpim copiii și suntem întrebați, dorați să vă răpiți copiii și până și traducătorului se spune, nu e adevărat că nu traduceți bine? Sau și dacă uh, tatăl care nu este german cere sprijin uh, jurisdicțional, același judecător al familiei uh, este cel care hotărăște și cere părții germane, e adevărat că partea adversă nu are bani? Dacă este evident că părintele german manipulează copilul împotriva celorlalți părinte, experții îți vor spune că copilul este stresat și de ce este mai bine să se șteargă uh, tatăl care nu este, uh, sau părintele care nu este de naționalitate germană, pentru că oricum, prin definiție, părintele german este, uh, desprinde, beneficiază de această toleranță a legăturii mai extinse. De fapt, uh, atâta timp cât există o legătură cu statul german, aceasta are întâietate. Dacă e bine să păstrezi un copil în Germania, sistemul german, Jugendamt, tribunalul psihologic vor spune că legătura între uh, un, frer, un frate sau o soră nu este încă suficient de puternică, pentru că sunt copii care sunt frați de numai de 2 sau 3 ani. Dar dacă este vorba să îndepărtezi un copil de uh, părintele său care nu este german, se poate folosi drept justificare faptul că tocmai s-a născut un frățior sau o surioară și că legătura este deja mult prea puternică și că nu mai pot să fie despărțiți. Se aplică exact aceeași logică în ce privește handicapul meu vizual. Uh, i s-a acordat uh, uh mamei sodia fiicei mele pentru că sunt nevăzător, dar nu am fost discriminat pentru că mi se permite să fac uh, drumul dus întors cu trenul ca să întâlnesc uh, fata, însă este interes să vină în Franța. Mulțumesc. Acum uh, vom asculta o altă declarație din partea lui Lorelei Regentin. Uh, Mulțumesc. Eu voi vorbi un pic mai repede pentru că am pregătit 16 puncte. Și dacă vreți să vorbesc mai încet, mai rar, vă rog frumos să-mi spuneți pe 21 a 3 a 2013. Compilul meu, Hairi Amdemabu, a fost luat de la școală într-un mod violent de cinci polițiști. Mi-am văzut uh, fiul după un an și jumătate cu un soțitor și n-am, vrut, n-am avut voie să-mi vorbesc limba. Pe 11 a 3 -a 2015 a fost ultima dată când mi-am văzut fiul și pentru că tatăl său Pentru că m-am întâlnit cu tatăl său în afara instanței, mi-a fost interzis să mai văd copilul vreodată. Mi s-a, reproșat că vreau să înrăpesc propriul copil. Părinților le este interzis să vorbirea propriei limbi în timp ce discută cu copilul lor. Lupt pentru copilul meu de 2 ani de zile. Psihic, copilul meu este distrus și și eu sunt distrusă. Copilul meu mi-a spus că vrea să vină acasă. A spus-o de două ori și în instanță, dar instanța nu ia notă de asta. Copilul, dacă spune la presiunea Jugendamtului ceva, mi-a și spus fiul meu, uh, copilul meu se teme de Jugendamt, pentru că Jugendamt mi-a spus că dacă nu declar că vreau să rămân la Jugendamt, atunci mă vor trimite undeva departe și nu te, mai, nu te voi mai vedea niciodată. Soțul meu are un avocat și avocatul acesta e pe o mână cu Jugendamtul niciodată n-a fost, uh, pus sub semnul, n-a fost pusă semnul întrebării custodia. O raportoare pentru aviz din partea Jugendamtului a spus că sunt bolnavă cu capul și că nu sunt în stare să-mi cresc copilul și că reprezint un pericol pentru propriul copil. Este, de al, este al patrulea meu copil. O, o fică de-a mea mă așteaptă afară în, în fața Parlamentului, are 21 de ani, toată viața a trăit cu mine nu vrea să mă părăsească până ce nu se căsătorește. Dacă aș fi fost o mamă atât de periculoasă, atunci această fică ar fi fugit de mine, n-ar mai fi vrut să aibă de face cu mine. Fiul meu mi-a spus că mă iubește, dar în același timp știe că n-are voie să-mi spună că mă iubește când e însoțit de consilierii Jugendamt. Eu n-am voie să-i spun copilului meu că îl iubesc, n-am voie să-i spun că fac tot posibilul pentru a-l aduce acasă și n-am voie să-i spun că mi-este dor de el. Toată această poveste cu Jugendamtul din Germania este foarte urâtă și are la bază banii. Ei vor doar bani. Copiii care au fost luați uh, în custodia Jugendamt costă 5 până la 7000 de euro. Vă mulțumesc pentru atenție, plânge vorbitoarea. Atât din partea mea. Vorbitoarea se scuză pentru că nu se poate stăpâni și că plânge. Îmi cer scuze, această poveste e una gravă. 42.000 de copii sunt uh, vizați, pentru că într-un fel sau altul au fost răpiți pe anumite motive, mai mult sau mai puțin fabricate. Să știți că eu am un aviz psihologic. Mi s-a spus că nu sunt bolnavă cu capul, nu am probleme psihice, nu sunt un pericol pentru copilul meu și totuși copilul meu nu mi este dat înapoi. Președinta, vreau să vă spun acum ceva. În această încăpere sunteți în siguranță de plină. Nimeni nu vă hărțuiește, nimeni nu vrea să vă facă rău. În această încăpere sunteți protejată totalmente și avem toată înțelegerea pentru că acest subiect este unul uh, cu o puternică încărcătură emoțională, nu doar pentru dumneavoastră, dar și pentru noi cei de aici, pentru că aceste declarații sunt declarații de suferință umană, iar noi le luăm foarte în serios. Vă mulțumesc pentru curajul de a ne prezenta povestea dumneavoastră. Vă rog din suflet să încercați să vă liniștiți. Mă îndrept acum către comisie și dau cuvântul reprezentantei celor două reprezentante. Stato cancellato il Vreau să știu, a fost anulată intervenția mea? Revenim. După comisie și eh, colegii vă vor da din nou cuvântul. Thank ah, you. Però, però, scuzi. Scuze, spune doamna Evi. Domnul Putin nu și-a făcut discursul pentru că citea discursul uh, doamnei Manuela Colombo. Îmi cer scuze, spune președinte, îmi cer scuze, domnule, când aveți cuvântul. Ecco, e acceso. Grazie, Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Problema pe care vreau eu să vă explic este un alt aspect a ceea ce este folosit în Germania pentru a legitima uh, sustragerile uh, copiilor care sunt binațional. E vorba despre acest blind shaft, o măsură administrativă care este prezentată ca fiind o măsură juridică, dar de fapt nu are valoare juridică și părintelui străin uh, îi se cere să trimită toate datele sale fiscale și patrimoniale, astfel încât să se simtă sub presiune, să se simtă uh, obligat să se adreseze unor avocați pentru că și unor traducători jurați, pentru că este foarte greu cu traducerea documentelor, pentru că uneori nu există echivalente în Uh, um, jurisprudența din alte țări din Europa, de adică excepția poate Austriei, pentru ceea ce prevede uh, legea în Germania. Și părintele care i s-a retras sodia copilului trebuie să consulte avocați germani. Însă, asta înseamnă că admiți jurisdicția uh, germană și teritorialitatea și atunci riscul să nu-ți mai vezi copiii este practic sigur. Deci chiar și din acest punct de vedere trebuie să oprim Jugendamtul și să uh, reformăm legislația germană pentru că aceasta să protejeze mai mult drepturile persoanelor, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor din Europa. Deci trebuie să faceți în așa fel încât Jugendamtul să facă un pas înapoi și să fie revizuită legislația germană. Prefer să las acum timpul pe care îl mai aveam celorlalți petiționari. Vă mulțumesc. Thank you very much. And now I leave the floor. I gave the floor to the... Mulțumesc. Acum să acum comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și doresc să mulțumesc și petenților care și-a făcut uh, timp um, să vină astăzi până aici uh, și înțelegem foarte tare că dumnealor au trecut prin situații înspăimântătoare și, de asemenea, este pentru ei sfârșietor să se afle aici și sfârșitoare experiența de a trebui să retrăiască de față cu noi toate aceste experiențe. Nimeni nu are de câștigat, din păcate, toată lumea are de pierdut în astfel de spețe și uh, cel mai mult pierd copii. <clears throat> Iar din punctul de vedere al Comisiei, noi uh, analizăm fiecare petiție în mod uh, separat. Ele, de altfel, trebuie să fie evaluate separat și uh, analizăm posibilitatea mai pentru a vedea dacă se încalcă sau nu dreptul um, comunitar. Iar interesul superior al um, copilului este, de fapt, și principalul factor care ne preocupă pe noi când analizăm aceste situații. Privitor la aceste petiții care ne-au parvenit, privitor la Tribunalul de Minori, Jugendamt, Ehm, n-aș vrea să mă refer la noile spețe, noile petiții pe care n-am apucat să le analizăm, nu în detaliu. Pot să vă spun că nu există niciun fel de dovezi în legătură cu încălcarea dreptului uh, comunitar. Mai uh, dincolo de misiunea de um, mă rog, constatare făcută de către uh, comisie, pot să vă spun că după un schimb de adrese între doamna vicepreședinte Reding și domnul Schröder, care, doamna Schröder, pardon, care este Cristina Schröder, care este ministrul pentru familie în Germania, s-a ajuns, în Germania s-a ajuns la concluzia că trebuie să ne adresăm direct autorităților germane. Și uh, mi se pare că este cât se poate de important ca statele membre să aibă răspunderea de a interveni în temeiul propriei legislații în ceea ce privește dreptul familiei și ocrotirea copilului. Literalmente, la nivel național trebuie să se ia măsuri sau să se urmărească situația, motiv pentru care facem un apel la toată lumea să folosească acele canale naționale unde ele există și în egală măsură este important să nu uităm că toate statele membre UE au ratificat Convenția 1 privind drepturile copilului și statele membre au datoria de a ocroti pe acei copii care suferă sau care sunt considerați a fi expuși un risc de violență, abuz sau neglijență. Deci au această datorie de a încheta cazurile. Pot să vă spun că Organizația Națiunilor Unite a prevăzut o serie de standarde foarte solide în legătură cu situațiile în care copilul este luat din grija părinților și există și variante alternative de îngrijire. Iar noi sprijinim aceste standarde și în același timp ne ghidăm după această convenție și aceste standarde. Deci pentru a Uh, stabili care sunt prioritățile, noi cerem ca toate prioritățile să corespundă acestor standarde. În momentul în care sunt încălcări ale dreptului comunitar sau ale prevederilor fără caracter imperativ, așa cum se întâmplă în uh, domeniul locuitorii copilului, putem interveni însă în mod indirect. Pot să spun că în ultimii ani de zile am finanțat și am stabilit ca titlu prioritar o serie de măsuri de lansare a unor proceduri judiciare care se referă la copii și la specialiști, inclusiv lucrătorii în domeniul protecției copiilor, astfel încât aceștia să fie instruiți și în același timp în ceea ce privește dreptul copilului de a fi audiat, de a fi ascultat și de a se comunica practic cu acel copil. Forul european în legătură cu drepturile copilului s-a concentrat foarte mult pe sistemul acesta în anul 2012 și în anul 2013, iar în iunie anul acesta urmează să ne concentrăm pe coordonarea și cooperarea uh, pe care avem uh, și în multe, multe domenii, cred că toată lumea va fi de acord că este loc de mai bine pentru noi toți, așa încât uh, vrem să ne concentrăm pe aceste chestiuni. Am purtat discuții foarte bune în ceea ce privește uh, măsurile de prevenție mergând până la raportare, la luarea de măsuri ulterioare și la adoptarea de proceduri uh, eficiente. Nu considerăm că există o uh, um, variantă universală, o soluție universală și uh, fiecare situație trebuie să fie evaluată și de multe ori este în interesul copilului să se impună o serie de restricții în legătură cu utilizarea limbilor, mai ales dacă există riscuri uh, considerate legitime de răpire, ca minorul să fie răpit sau mm, depinde cum. În orice caz, luăm în calcul o serie de soluții practice, de pildă pentru Regatul Unit, luăm, uh, luăm uh, în calcul posibilitatea de a ne întruni împreună cu DigiJustice de la Comisie și cu directorul adjunct pe probleme de adopții și, adopții și dreptul familiei și aș dori să dau cuvântul doamnei Ioana Serdinska, colega mea care se ocupă de uh, cooperarea în, în drept, materie de drept civil și dumneavoastră o să vă dea explicații referitoare la regulamentul Bruxelles 2A. Thank you, Chair. Just brief. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer la vorbele care au fost puse astăzi de către um, primul vicepreședinte, domnul Timmermans, care spunea că nu putem să ne extindem competențele dintr-o dată, însă put, ceea ce putem face este să încercăm să vedem în ce mod instrumentele de care dispunem, cum sunt ele evaluate și să vedem în ce mod putem să modul lor de funcționare. Am avut ocazia să vedem uh, care este um, area de acoperire a regulamentului Bruxelles 2A, care pentru unele dintre situații s-ar putea să fie directivizate. Vă reamintesc că astăzi acest regulament reprezintă un instrument care sporește cooperarea judiciară în um, spețele transfrontaliere care se referă la uh, răspunderea actuală și după cum ști, răspunderea pardon, parentală și după cum știți din schimburile de opinii precedente, acest regulament este în curs de a fi revizuit și procesul este în derulare, iar în acest moment ceea ce putem noi spune este că în cadrul acestei proceduri de revizuire a regulamentului Bruxelles 2A și regulul acestora, regul care se referă la um, jurisdicție, deci la competență și la aplicarea, punerea, la executarea hotărârilor judecătorești, trebuie să implicăm autoritățile care se ocupă de ocrotirea copiilor și în același timp trebuie să asigurăm transpunerea în practică a acestui regulament și să vedem în ce mod procedurile care momentan sunt acoperite de regulamente pot pe viitor să ducă la o acoperire a nevoilor copilor și în același timp să găsim o soluție pentru a reacționa mai bine la interesul copilului. În orice caz, pe viitor pot să vă spun că voi ține la curent Comisia în legătură cu progresele registrate în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc Comisiei și mulțumesc și pentru că ați exprimat numai punctul de vedere al Comisiei, ci și interesul pur și simplu care ține de omenia fiecăruia referitor la această problemă și acum o să dau cuvântul membrilor dacă vor să intervină. Domnul Marias, vă rog. Doamnă președinte, sunt absolut șocat de ceea ce am auzit referitor la modul în care se comportă serviciile germane însărcinate cu uh, protecția tinerilor, acest uh, Jugendamt, Tribunal de minori, nu știu dacă am spus bine, Jugendamt. Tribunalul German, Serviciul German pentru crotirea copiilor și tinerilor este o dublă dimensiune aici. În primul rând vorbim de o dramă familială, părinții sunt înstrăinați de lor și în egală măsură este o practică repetitivă, pentru că nu e prima dată când se întâmplă acest lucru. E clar că vorbim de o uzanță administrativă care duce la o situație de discriminare, cel puțin față de unul dintre părinți și uh, clar că trebuie să facem față acestei situații, să se punem puncte, pentru că nu putem accepta astfel de fenomene. Întrebarea care se pune este dacă uh, are Comisia noastră parlamentară competență pe fond și dacă, la nivelul Uniunii Europene, dacă putem să facem față acestei spețe, acestei situații, pentru că s-a spus de către Comisia Europeană și aici vreau să-mi exprim dezacordul, și să-l și justific, și anume că nu există, că Uniunea Europeană nu este competentă pe fond. Ca să vă dau explicații, toate chestiunile care țin de ocrotirea copiilor, toate chestiunile care țin de dreptul fundamental, pot să vă spun că singurul criteriu care are întâietate este interesul superior al copilului. Punct. Asta odată și abia după aceea intervin drepturile părinților, dar nu putem înstrăina părinții de copilul lor, mai puțin în um, situațiile excepționale, care oricum trebuie să fie stabilite, dar dacă, între ghilimele fie spus, unul dintre cei doi părinți, cel care nu este uh, neamț, să zicem, își pierde autoritatea parentală în momentul în care celălalt părinte este cetățean german și se pare că asta este uzanța Jugendamtului. Acolo se de, putem ajunge la concluzia că există o stereotipie. Uh, deci trebuie să vedem care sunt competențele comisiei noastre. Dumneavoastră ați hotărât că s-a ajuns la o încălcare a drepturilor omului, o încălcare a dreptului la viața de familie, dar comisia ne spune, bine, este o chestiune de Uh, o chestiune națională. Adică uh, mergeți și vorbiți voi cu tribunale din Germania și o să găsească ei o soluție. Eu aș vrea să spun că pentru toți uh, petenții, să spun că așa este, cu toții sunt cetățeni europeni și au cetățenia europeană. Această cetățenie europeană dă naștere unui număr mare de drepturi. Nu e vorba de drepturi economice, sau financiare, vorbim de drepturi civile, drepturi politice și mai ales vorbim de drepturi care au legătură cu dreptul civil. Nu spun eu asta. Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție, o speță germană, în care doi părinți, uh, cetățeni spanioli, doreau să încredințeze, să, să poată să-și boteze copilul așa cum se prevede legea în Spania cu toate prenumele și să pună, mă rog, toate numele părinților, mamă, tată, cum să face în Spania. Și uh, li s-a interzis prin tribunal acest lucru, i-au spus, bine, astea cetățeni europeni și s-au adresat unei alte instanțe care a pronunțat o hotărâre conform cărea din cetățenia europeană decurg niște drepturi, drepturi civile, care permit părintelui respectiv, care are altă cetățenie, să își aleagă domiciliu în mod absolut legal în țara în care s-a stabilit el. Așa încât faptul că este cetățean european le, dă, le conferă aceleași drepturi pe care le și cetățenilor din uh, țările în chestiune și nu există motive de discriminare, nu, nu trebuie să existe discriminare, dar de fiecare dată de cele mai multe ori cetățenii care nu erau germani au, avut, au pierdut aceste spețe, deci există o practică administrativă recurentă care, de fapt, încalcă articolul 17 cu privire la cetățenia europeană. Așadar, există o competență a Comisiei noastre, deci există și o competență a Comisiei Europene și de aceea aș ruga Comisia Europeană să uh, reflecteze la această problemă și chiar o să vă trimit cu mare plăcere un text juridic în acest sens și veți avea uh, posibilitatea să acționați, să luați măsuri împotriva Germaniei pentru încălcarea repetitivă repetată a articolului 17, pentru că de fiecare dată cetățenii care nu au cetățenia, cei care nu au cetățenia germană uh, uh, sunt privați de drepturi, sunt decăzuți din drepturi și se interzice de multe ori copiilor să vorbească limba părintelui care nu are cetățenie germană, li se interzice acestora să rămână în Germania și să uh, circule liber. Deci este o încălcare foarte gravă a articolului 17. Și ca să trec la uh, următorul subiect și uh, pun punct cu asta, doamnă președinte, este uh, un drept care este la nivel de land, deci nu este un drept, un drept federal. Deci nu vorbim de uh, lucruri care se întâmplă la nivel federal, ci la nivel de land. Și dacă se încalcă legislația europeană, ce mai contează care este nivelul uh, federației care încalcă legea? chiar dacă, să zicem, există un conflict, nu știu, dacă se bat cap în cap competențele. Eu cred că s-a ajuns la o încălcare a principiului fundamental articolului 17 referitor la cetățenia europeană. Dacă această încărcare este sistematică și așa pare să fie, ei bine, puteți foarte bine să sesizați Curtea de Justiție. Doamna președinte, am avut un caz demonstrat de discriminare nerușinată și evidentă, flagrantă, deci caz de discriminare împotriva cetățenilor care nu au cetățenia germană. Și eu unul îmi iau angajamentul să vă transmit un text juridic foarte bine documentat, foarte solid, pentru a îmi, îmi întemeia intervenția. Cred că este prima oară când europarlamentar primește aplauze spontane din partea petenților și celorlalți membri ai asistenței. Sper să vă țineți de treabă la acest nivel, nu trebuie să-mi răspundeți. Nu, iertați-mă, eu deja am scris foarte mult în legătură cu problema cetățeniei europene, în urmă cu 15 ani. De aceea, de aceea am încercat să justific argumentul. Mulțumesc.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 Mă, sunt îngrozitor de câte ori aud nebuniile astea, pentru că se spune, domnule, trebuie să luăm fiecare petiție la rând. Păi, dar vedem că din fiecare dată există un punct comun la toți petenții, și anume opacitatea, obtuzitatea acestui Iugodam. Uh, deci îmi pun și eu o întrebare, fără să am răspuns, dar ce se ascunde în spatele acestei instituții sau mai degrabă cine să domne în spatele Jugendamtului ca să-și permită să înspăimântă lumea. Am văzut ieri și Bundestagul, de două ori au fost sesizați și niciodată n-au răspuns la întrebările noastre. Vedem și rolul pe care îl au judecătorii și vedem ce se întâmplă și cu comisia care vine și ne spune trebuie să dăm întâietate măsuri la nivel național. Păi dacă petenții aici de față au ajuns în Parlamentul European, înseamnă că acea cale de atac făcută în Germania nu a dat roade și asta înseamnă că oamenii simt că nu li se respectă drepturile. De aceea au ajuns în fața Parlamentului European și așteaptă de aceea din partea Comisiei Europene un răspuns. Comisie care, iată, nu se ridică la înălțime. Nici nu mai spun cât de emoționat, pentru că ați spus și dumneavoastră, doamna președinte, ar trebui să dăm dovadă de empatie cu acești părinți. Sunt și eu părinte, mă pun în locul lor și nu pot decât să-mi imaginez în ce hal aș fi eu dacă aș fi eu în situația acestor oameni. Dar hai, lăsăm uh, emoțiile, uh, nu despre asta vorbim. Am încercat să raționăm aici ca juriști, pentru că de fiecare dată statul german se ascunde în spatele competenței pe care o are și în același timp vine cu ideea subsidiarității în câștigul statelor și acest lucru nu justifică tot. Și de altfel, în toate situațiile avem elemente de drept care ne demonstrează că Uniunea Europeană este competentă. În primul rând avem regulamentul Bruxelles 2, pentru că acolo se stabilește pensia alimentară. Apoi avem mandatul european de arestare, 12 mandate de arestare europeană care au fost lansate de către Germania pe cine arestează și pe unde cere acest mandat în Europa. De asemenea, dimensiunea transfrontalieră unde există strămutarea persoanelor. Deci vorbim de un drept european repetitiv. Este dreptul la liberă circulație a cetățenilor. Ori în acest caz demonstrează foarte clar că există o competență europeană, trebuie deci să aplicăm Carta Drepturilor Fundamentale și da, ă, nu trebuie să se tot, ă, să ne tot ascundem în spatele acestei idei a statelor federale, fiecare land cu treaba lui. Eu nu înțeleg această situație. Cred, cred literalmente, o dată pentru totdeauna, uh, Uh, și am văzut și eu cum s-au lucrurile, pentru că sunt nou ales, dar bag de seamă că nu e prima oară când e această problemă aici. S-a mai făcut o anchetă, Comisia de Petiție a mers în Germania în 2011. Și ce s-a mai întâmplat atunci? Nimic. Absolut nimic. Când vom avea curajul să spunem că acest serviciu tribunal încalcă dreptul european? Cum, cine, când va avea această, acest curaj? Și o să închei uh, și să știți că mi-asum ceea ce spun Vreau să vă dau un exemplu recent a unei perechi franco-germane. Mama era nemțoaică, tatăl era francez, copii, uh, aveau doi copii. Cine hotărăște? Oamenii n-au divorțat, nu, deci nu se, uh, nu se certă cei doi părinți sunt împreună, se iubesc, îngăsesc, bravo lor, să fie sănătoși, au doi copii, însă vor oamenii să se mute în Franța copilul are ghinionul de a spune în recreație, în curte că se mută în Franța, în curtea școlii și aude învățătoarea care nu are altceva mai de făcut decât să sune la Jugendamt ca să anunțe că acești copii pleacă uh, în Franța în momentul în care mama se întoarce și a copiii, copiii nu mai erau acolo pentru că fusese răpiți de Jugendamt și a durat luni și luni de zile și vă dați seama ce trebuie să facă copiii ca să dea de, părinții ca să dea de urma copiilor. Au trebuit, oamenii, ascultați-mă bine, doamnă președinte, au fost obligați să-și răpească copiii din Germania, să se întoarcă în Franța. Suntem într-o situație în care cei doi părinți, deci o mamă din Germania, dacă ajunge, dacă se duce în Germania, acum va ajunge în pușcărie pentru că și-a răpit copiii. Deci vedem foarte bine că este de obtuzitate profundă acest serviciu. ça s'agit d'une situation cauchemar, de cauchemar. Deci este pur și simplu un scenariu de, de coșmar, nici vreau să-mi imaginez. Și acum îi dau cuvântul Beatrice. If I can say something to the, to the uh, uh, situation in general, because I have... Eu? Instanța Supremă din Germania, fără a da vreun motiv, poate să refuze plângerea. Așa mi-au făcut mie, deci acum nu mai pot să fac nimic pe care legal în germană. Da, este o situație foarte tensionată, înțeleg. Acum trebuie să încheiem. Avem multe persoane care doresc să ia cuvântul și sunt uh, membre Parlamentului European care trebuie să lucreze pe această chestiune și trebuie să ia totul în considerație. Deci acum vreau să-i dau cuvântul lui Beatrice Messel. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau să mulțumesc mai întâi petiționarilor care au venit astăzi aici ca să ne arate ca și în alte numărate rânduri că ei rezistă, că sunt uh, petiții importante și că uh, ne pun în fața răspunderilor noastre. Câteva comentarii apropo de acest grup enorm de petiții despre care discutăm astăzi. Nu știu dacă dumneavoastră știți că astăzi Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale a făcut uh, public un studiu pe tema justiției adecvate pentru copii. Și este vorba despre uh, practicienii de drept uh, uh și aici tocmai discutăm despre proastele practici a unei organizații. Însă eu cred că noi, instituțiile europene, trebuie să fim capabili să punem interesul minorilor deasupra a orice altceva și trebuie să avem o legislație care să îi respecte pe copii. Iar în ceea ce privește petițiile din acest grup, mie mi se pare că este o problematică comună. E vorba în continuare despre dreptul de custodie în Uniunea Europeană și uh, E clar că datorită uh, cuplurilor mixte care sunt în număr din ce în ce mai mare și datorită liberei circulații este normal să existe multe familii internaționale. Dar diversitatea legislativă este de asemenea foarte mare și ca atare apar foarte multe probleme uh, cu dreptul la custodie și de aceea e, uh, e greu să se respecte acest drept. Ar trebui să adoptăm mijloacele care uh, ne permit să-i ajutăm pe cetățenii europeni. Cetățenii europeni au relații foarte strânse ei datorită evoluțiilor tehnologice, datorită mobilității, însă, din păcate, realitatea legislativă corespunde unei Europe care acum nu mai există, nu unei Europe comunitare. Și de aceea eu cred că ar trebui să ne uităm la regulamentele în ceea ce privește drept, um, drepturile cuplurilor căsătorite, în ceea ce privește drepturile de custodie. Există soluții, uh, de exemplu, uh, Regatul Unit, Franța și Republica Cehă au semnat acorduri bilaterale ca să se recunoască acest drept uh, la custodia partajată, dar în Germania acest lucru nu se întâmplă și există foarte multe cazuri de discriminare și știți că până și um, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut acest lucru în, într-o într cauză eu cred că este absolut necesar să uh, protejăm principiul interesului superior al copilului, care de altfel este inclusă și în Declarația Drepturilor Copilului și să ne amintim în fiecare zi că articolul 14 din Cartea Drepturilor Fundamentale se spune foarte clar că în cazul unei despărțiri sau unui divorț legal, copilul are dreptul să mențină uh, legătura uh, constantă cu uh, ambii părinți, indiferent de țara în care trăiesc aceștia. Cum spuneam, e vorba despre un articol foarte clar din Cartea Drepturilor Fundamentale și probabil că este nevoie de o armonizare a legislației. Acesta este și rolul nostru aici. Trebuie să dăm un impuls armonizării. Potrivit uh, tratatelor, noi nu avem competențe în acest domeniu, dar există totuși o marjă dacă, de exemplu, ne uităm la articolul 81, pentru că pot să existe uh, cooperare atunci când este vorba despre chestiuni transfrontaliere și trebuie să uh, uh, ne folosim de această cooperare ca să avem mijloace pentru o mai bună aplicare a legislației în statele membre pentru cazurile transfrontaliere. Armonizarea dreptului familiei este posibil și, de fapt, duce în lipsă de voință politică. Este o realitate din ceea ce mai progresistă și mai cosmopolită în Europa și trebuie ca și dreptul familiei să se adapteze și avem nevoie de o armonizare, avem nevoie de un spațiu de justiție comun uh, pentru drepturile cetățenilor, cei care astăzi au venit să ne vorbească. Thank you very much. Now Mrs. Evie. Mulțumesc, doamna Evie are acum cuvântul. Sí, grație. Vă mulțumesc. Problema sistemului uh, din Germania tot apare de trei mandate încoace și tot timpul uh, parcă ia amploare. Deja în 2008, membrii acestei comisii au Uh, redactat un document de lucru în care descriam aspectele problematice și uh, potențial discriminatoare din sistemul uh, care gestionează uh, dreptul familiei în Germania, că era vorba despre Jugendamt de tribunale sau de psihologi. Și noi ceream examinarea acestei structuri și revizuirea asta. Nu știm dacă examinarea, dacă evaluarea a fost făcută, dar nu am văzut niciun fel de îmbunătățire. În uh, mandatul trecut, această comisie a primit în continuare foarte multe petiții pe această temă care uh, deplâng nenumărate încălcări. S-a mm, organizat o vizită la Berlin ca să discutăm cu autoritățile germane. Acestea au spus că nu pot să se întâlnească cu noi, apoi au spus că există agenții Jugendamt peste tot în Germania și că nu există un responsabil la nivel central și că nu pot să fie controlate. Și apoi uh, noi am putut să ne întâlnim cu anumiți reprezentanți ai magistraturii germane, dar în aceste convorbiri s-a vorbit doar despre codul civil german care prevede intervenția statului pentru protejarea minorilor în Germania prin intermediul biroului Jugendamt. La fel ca și în alte țări din Uniunea Europeană, în aparență nu este nicio problemă. Și totuși petițiile împotriva Jugendamtului și împotriva sistemului german continuă să ajungă la comisia noastră. Știm din diferitele discuții și din conversațiile pe internet că uh, deseori nu se vorbește despre uh, ciudățeniile sistemului german, care este foarte diferit din multe puncte de vedere de cel din alte țări europene. Prin urmare, problema devine din ce în ce mai mare, cu atât mai mult cu cât există mobilitate crescută în Uniunea Europeană și noi am vrut să existe chiar uh, mese rotunde și un grup de lucru pentru a compara dreptul familiei din diferite țări europene și să vedem cum putem să avem o recunoaștere reciprocă a instanțelor în ce privește dreptul familiei. Însă, având în vedere statisticile, nu putem decât să afirmăm că armonizarea dreptului familiei și recunoașterea fără execuatur uh, a hotărârilor judecătorești uh, a eșuat reprezentanții uh, unii reprezentanți în acest Parlament uh, pun bețe în roate acestor încercări de a reforma sistemul din interese uh, uh, populiste. Și acum nu numai eurodeputații uh, germani, ci și reprezentanța Jungendam, ci și unii juriști și inclusiv uh, reprezentanții Asociației Ondux care s-au specializat în această materie ar trebui să uh, se întâlnească pentru a discuta despre această dramă și tocmai acești specialiști au cazuri concrete, pot să lucreze pe, asupra unor dasare complete. Și putem să înțelegem cum sunt aplicate hotărârile judecătorești și dacă într-adevăr copiii sunt protejați sau nu. Numai așa Uh, arătând care sunt diferențele structurale și procedurale, vom putea să găsim soluții pentru a armoniza situația din diferitele țări. Eu nu vrem să negăm diferențele, uh, pentru că nu așa vom rezolva problema. Este indispensabil să știm foarte clar care sunt aceste specificități ale sistemului german ca să găsim soluții comune. Și prin urmare, eu propun ca discuția de astăzi să ducă la crearea unui grup de lucru Așa cum se spunea deja în uh, concluziile raportului uh, vizitei pe care am făcut-o la Berlin și să fie un grup cu o componență eterogenă, astfel încât să avansăm mai mult decât ceea ce s-a întâmplat în uh, um, legislaturile precedente, pentru că această situație nu mai poate dura. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum o să dau cuvântul doamnei Zdanoca. Yes, thank you, Chia. Maybe... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte optimistă pentru că ce să facem, domnul Marias, cu spuse dumnealui și tot ce se întâmplă aici, nu ne fac mai optimiști, s-a făcut aici trimitere la carte, am pus și noi o întrebare, niște întrebări domnului vicepreședinte Timmermans și am făcut uh, referire la această carte, repet, um, uh, pot să vă spun că, din păcate, această carte nu poate să funcționeze din cauza articolului 51 și um, dacă este să citim acum răspunsurile comisiei, pot să vă spun, distinși reprezentanței comisiei, că și dumneavoastră tot despre articolul 51 vorbiți. Într-adevăr, domnul Timmermans ne spunea că um, da, um, politicieni fiind, trebuie să facem și noi ceva și în orice caz trebuie să încercăm să vorbim despre această problemă uh, uriașă și sunt foarte bucuroasă să constat că acest articol 51 ca problematică se regăsește în raportul comisiei noastre și în avizul pe care l-am uh, făcut și este vorba despre încălcările unor drepturi fundamentale. Așadar, Noi suntem de acord cu o serie de măsuri individuale și măsuri luate de către politicieni, pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu suntem noi o instanță, noi nu suntem curtea de justiție care să hotărască încotro merge copilul că să fie dat înapoi familiei, pentru că nu e de ajuns. Pur și simplu important este să vedem uh, ce măsuri pot fi luate pentru a exercita uh, această influență politică și aceasta este treaba noastră și de aceea pur și simplu sprijin uh, propunerea doamnei Evi de a se crea un grup de lucru. Poate nu un grup de lucru, în orice caz propunerea mea concretă uh, ar însemna să scriem o scrisoare. Uh, așa cum a făcut, așa cum am făcut în momentul în care am primit petiția din partea Marii Britanii, S-a scris o scrisoare, repet, um, ne-am adresat atunci autorităților din Marea Britanie. Poate că n-ar fi rău să ne adresăm și autorităților germane și, de asemenea, acestui serviciu, Jugendamt, și conducătorilor acestui serviciu și să spunem că da, s-a făcut această vizită de evaluare în 2011. Mi-aduc foarte bine aminte că am analizat acest raport și dacă este să verificăm, să vedem care recomandări sunt respectate, um, vom vedea că nu se respectă nimic și aici avem o serie de petiții care încep din 2007, la fel și ultima din 2014 și acest lucru înseamnă că în continuare există această problemă și uh, de asemenea ar, ar fi o primă propunere, o a doua propunere ar fi că trebuie să încercăm să vedem cum putem să ne comportăm la nivel individual, cum putem interveni, adică să implicăm autoritățile de stat, pentru că una dintre petiții era îndreptată împotriva Regatului Unit și acolo am reușit, de pildă, să um, mobilizăm um, um, președintele pentru o speță, am mobilizat și ambasadorul și acum aceștia pot participa ca parte, se consideră parte în acea procedură în instanță și există o serie de evoluții. În orice caz, deja exista un ordin de adopție pentru ca acel copil să fie adoptat, însă am reușit să oprim acest lucru, am reușit să să ajungă cetățenii noștri în această procedură. În ceea ce privește măsurile individuale și eu pot să vă spun că după o petiție din uh, Regatul Unit în care un petent a fost uh, acuzat că dezvăluie fondul speciei sale, m-am adresat judecătorului și am cerut să mă citeze ca martor și s-a considerat că este o influențare, s-a hotărât că chiar mă gândeam să particip la această prăjitură și mi-a spus nu, nu am hotărât uh, în favoarea petentului și fiul s-a întors la tatăl său pentru că era un tată. Tată care, mă rog, uh, și-a pierdut copilul de patru ani. Avem exemple și în țările de jos, unde de asemenea și acolo am luat legătura cu autoritățile și har Domnului um, și acolo s-a ajuns la o, o sentință pozitivă în sensul că s-au adresat, mă rog, tribunalului care nu știu cum se numea în uh, țările de jos, tot un Jugend și ăla. În orice caz, avem o serie de situații și de exemple pozitive și de soluționări pozitive ale cazurilor de către Iugana. Poate că ar trebui să rugăm secretariatul să um, verifice prin petițiile mai vechi și să afle, nu știu, să uh, vedem, nu știu, noi, ONG-urile, să vedem, domne, ce merge uh, la uh, acest tribunal, de ce ne putem prevala, cum putem ajunge la rezultate pozitive. Iată ce propunem avut. Thank uh, uh, ah. ah Iertați, păi da, eu înțeleg poziția abstenților, chiar vă înțeleg, deci chiar toată lumea încearcă să vă înțeleagă, dar, dar Dar ca să există o procedură eficientă, ca să putem propune dacă vrem o procedură eficientă, trebuie să permiteți și colegilor din diferitele grupuri politice să-și exprime punctul de vedere. Uh, poate că nu sunteți de acord, poate că sunteți de acord cu ce spun ei, nici nu contează. Important este să existe totuși o dezbatere pe acest subiect în sens al cuvântului și de aceea, în acest moment, mă adresez domnului Valensa și, și dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că trebuie să avem foarte mare grijă ce scoatem pe gură și de cele mai multe ori trebuie să ne și comportăm ca oamenii cu scaun la cap. Pentru că în momentul în care mă uit pe aceste petiții, am aici o pagină, am și fundalul, mă rog, pe care s-au derulat toate faptele în rezumat. În fine, e un rezumat al nenorocirilor pe care îl trăiesc oamenii din aceste spete și am auzit tot felul de grozăvie astăzi aici. Însă cred că totuși avem aici o perspectivă unilaterală. The matter, we have to remember that there is a child. There are children. De multe ori uh, vorbim de drepturi ale unor copii. Copiii au doi părinți și, din păcate, noi am auzit aici numai o parte a uneia dintre părți, varianta uneia dintre părți. Și ca să fim cât se poate de răspunzători și ca să fim cât se poate de corect, corect ar fi să invităm și alți actori vizați uh, implicați în aceste spete. Și nu vorbim doar, pentru mine nici nu, nici nu vorbim de dosare și de spete aici, vorbim de suferință omenească ar trebui să ascultăm și să consiliem și pe, uh, nu știu, cei care lucrează la Jugendamt, uh, pe funcționarii de acolo, pe copii vizați. Uh, clar, nu avem cum să facem acest lucru asta din mai multe motive. Dar trebuie să reținem un lucru care mi se pare foarte important. Nu suntem nici judecători și nu suntem nici tribunal. De aceea, care e cea mai bună variantă? Cum am putea noi să ne ocupăm de aceste situații, aceste grozăvii și cum am putea să venim cu un răspuns cât se poate de complet și în același timp cât se poate de competent. Și nu pot să vă răspund, însă este clar că nu noi suntem instituția abilitată să facem acest lucru pentru că n-am putea face acest lucru cu același nivel de competență așa cum se cere. Domnul Marias spunea că, nu știu, unele dintre aceste spețe, poate toate, ar trebui să ajungă în fața Curții Europene de Justiție. Poate că acolo ar trebui să ajungă ele, dar mie mi-e greu să îmi formez o opinie referitor la oricare dintre aceste spețe, doar după ce am citit o pagină, două de rezumat. Sau după ce am audiat aici mai multe opinii. Nu pot, pentru că trebuie să fiu cât se poate de răspundător. E vorba de copii și copiii până la urmă sunt esența acestor spete, însă să nu pierdem acest lucru din vedere și de asemenea, dacă vom înțelege acest lucru, vom înțelege că toate aceste spețe sunt foarte încărcate din punct de vedere emoțional și că emoțiile nu sunt neapărat cele mai bune în momentul în care uh, Trebuie să găsim un răspuns. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu jurisprudența, trebuie să vedem ce se întâmplă cu fiecare caz în parte și trebuie să venim cu răspunsuri foarte clare. Și încă o dată spun, mi se pare foarte clar um, că e, mi se pare foarte greu să putem găsi o soluție și nu cred că noi suntem organismul abilitat pentru că nu dispunem de nimic cu tot secretariatul și cu toți banii noștri. Nu putem ajunge noi la o soluție corectă, de aceea v-aș întreba ce putem face noi ca să uh, le mai alinăm din suferință oamenilor, ca să mai uh, îndulcim această situație. Trebuie să luăm, sigur, fiecare caz în parte și că veni vorba, vorbeam de toate aceste spețe, faptul că le tratăm la grămadă, mă tem că nu va da uh, situații pozitive. Astăzi, pe ordinea de zi, am avut ce spețe, am ascultat, nu știu, vreo șapte, opt dintre ele. Nu e suficient. Dacă vrem să ne uh, ducem misiunea la bun sfârșit, trebuie să o luăm speță cu speță și să vorbim săptămânal despre fiecare, ceea ce bineînțeles că nu se poate. Așa că ne întoarcem de unde am plecat. Uh, ce e de făcut ca să avansăm? pentru că eu fac parte din această comisie de vreo șase ani și am auzit din mandatul precedent de aceste spete. Știu că vorbim de spetele astea de zeci de, nu știu, de adică cred că sunt niște zeci de ani de când se vorbește de ele. Și mi se pare scandalos că sunt obligat să vorbesc de acest lucru, pentru că, de fapt, nu ne-am clintit, nu ne-am clintit din loc, n-am ajuns la nicio soluție. Pentru că, repet, uh, nu suntem înzestrați cu cine trebuie ca să găsim o soluție adecvată. Și ce să vă zic, închei într-o notă pesimistă, dar nu prea văd ce am putea noi facem ca să ne urnim din loc. Thank you very much. Mrs. Pitera. Mulțumesc, doamna Pitera. Dziękuję pani przewodnicząca. Nic dodać. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Iată ce am de adăugat. Doar câteva cuvinte. Nu prea mai sunt multe de spus după intervenția antevorbitorului meu. Aceste povești sunt cât se poate de dramatice, dar, într-adevăr, auzim doar o parte a poveștii. Ce ne mișcă sunt sentimentele și emoțiile părinților. Ceea ce mă privește pe mine, aș vrea să știu cum se simt și copiii. Care e soluția preferată de copii? Pentru că adesea, când părinții se ceartă, până la urmă, important este ce vrea copilul. Noi cu toții facem reproșuri părinților spunând că ei au vrut un lucru pentru noi, dar că noi ne-am dorit altceva. Deci, în acest caz, am, ne-ar interesa care sunt așteptările copiilor. Am parcurs mai bine de 20 din aceste petiții și uneori am senzația că apar lucruri ciudate în aceste spețe. Mi-e greu să înțeleg drama unei mame care și-a părăsit copiii 5 luni, s-a dus pe un alt continent și nici măcar nu ne-a spus dacă le-a oferit îngrijiri copiilor în acea perioadă. I-a spus doar că s-a întors și că copiii nu mai erau. Vreau să știu mai multe. Cum s-a petrecut așa ceva? Cum s-a ajuns la acest rezultat? Că adesea mi se pare că o luăm pe scurtătură și nu vedem uh, imaginea de ansamblu. O altă chestiune importantă este vârsta copiilor care fac obiectul petiției. Petiția 0477 per 2012 e una în care una care a fost depusă în urmă cu trei ani, așadar și mama spune că instanța de judecată n-a fost imparțială când uh, a dat o decizie referitoare la fica ei, care avea 20 de ani la vremea respectivă, un adult. Deci nimeni nu mai poate să ia o decizie în numele acelei persoane adulte. O fată de 20 de ani, care are o soră de 11 ani, Păi, acea fată era deja ea suficient de matură cât să îi ofere toate cele necesare surorii de 11 ani. Și avem un alt caz al unei persoane majore, 1372 per 2011 e petiția. Aici e vorba de o altă persoană care are peste 18 ani eu vreau să știu dacă această persoană e de acord cu petiția. Noi vorbim aici în niște subiecte referitoare la minori, la copii tineri. Sau poate că deja acești, acești tineri au uh, trecut de vârsta majoratului între timp și pot să găsească singuri soluții. Ar fi bine să aflăm câteva lucruri și despre alte probleme. Aici, de exemplu, e invocată o încălcare a legislației penale. Dacă au fost documente falsificate, dacă au apărut cazuri de violență față de copii, eu aș vrea să știu dacă aceste cauze au ajuns în instanță, dacă s-a sesizat instanța, dacă s-a sesizat poliția, dacă au apărut anchete. Pentru că afirmații cum că s-a petrecut o, un act de violență pot fi făcute, dar pe mine mă interesează dovada și ancheta. Mie mi se pare că informația este lacunară. Nu mă satisface informația aceasta și senzația aceasta este una acută. Sunt cât se poate de conștientă de faptul că sunt multe asemenea cazuri. Eu sunt în politică de 20 de ani și am văzut multe cazuri atât de acest gen, atât în Parlament cât și în structurile guvernului și aș vrea să mi se clarifice toate detaliile înainte de a interveni. Din păcate, din experiență, pot să vă spun că în multe asemenea cazuri, cei care au făcut un apel la noi, de fapt, nu epuizaseră celelalte rute adecvate impuse de lege. Și nu știm nimic altceva de fapt. Noi nu știm dacă, într-adevăr, celelalte căi de atac au fost folosite de petiționari. Nu cunoaștem toate faptele și acest uh, lucru uh, e până la urmă deranjant. Asta e sigur când gândim lucrurile la rece, fără lacrimi în ochi și suspine. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul lui Peter iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt eurodeputat german, membru la petiții. M-am anunțat ultimul la cuvânt mă alătur mesajului ultimei vorbitoare. Sunt povești care îți fâșie inima când le auzim aici la petiții. Aici, la nivelul Comisiei de Petiții, nu prea putem să ajutăm. Asta ar trebui să spunem pe șleau. Dar nici n-aș vrea să trezesc impresia că Comisia PETI nu se ocupă deloc de acest subiect, mai ales că e subiect care ne însoțește de ani de zile. În urmă, la ultima legislatură am făcut o misiune de colectare de date la Berlin pe 24 noiembrie 2011. Raportul e în documentele noastre arhivate și pot să-l pun la dispoziția inter- persoanelor interesate. Există o încercare de a explica câteva lucruri. Un petiționar a spus că Copiii care trăiesc separați trăiesc într-un stres constant. Și eu sunt tată la patru copii și înțeleg prea bine ce înseamnă asta. Cel mai bine ar fi, nu e așa, ca părinții, de dragul copilului, nu doar să se înțeleagă dacă sunt îndrăgostiți, dar să nu se certe, să nu se despartă. Un petiționar a spus Că uneori se ajunge la situații similare cu cele de război și e adevărat. Iar copiii adesea sunt uh, carne de tun. Fiecare părinte se ceartă pentru dreptul său, dar uită dreptul copilului. Fiecare părinte luptă pentru dreptul ce îi se cuvine, dar uită de copil. Și problema este că, uite, noi aici ascultăm uh, mesajul transmis doar de o parte conflictuală. Și în momentul în care insiști să fie respectat dreptul tău și ajungi în instanță, instanța ia o decizie. Și decizia este una foarte grea de fiecare dată. Cu privire la Jugendamt, tribunalul acesta pentru copii din Germania. În secolul 20 uh, există puține lucruri de care putem fi mândri în Germania. Poate Revoluția Pașnică din 90, dar cam atât. Dar avem și o mică epocă democratică între 1918 și 1936. În această eră a fost născocit Jugendamtul. Aș putea să spun că Jugendamtul e o continuare a celui al treilea Reich, dar este fals. E o invenție democratică, fost o invenție democratică pe atunci, bazată pe o filozofie modernă la vremea aceea, mm, pentru că s-a spus că avem nevoie de o instanță de judecată care să intervină pentru dreptul copiilor. N-am, nu s-a dorit uh, ca o autoritate deja existentă să se ocupe de asta. S-a dorit crearea unei autorități noi nouțe, spunând că această uh, autoritate trebuie să acționeze la bază, adică la nivel local, acolo unde se întâmplă lucruri. Și acest lucru e valabil și până în zi de azi. Jugendamt ține de administrația locală. De aceea nu există Jugendamtul unul singur, ci există zeci la nivel local. Și sigur, unde lucrează mulți oameni, se mai fac și greșeli. Asta nu înseamnă că de fiecare dată Jugendamtul ia decizii corecte. E bine, filozofia nu poate să fie cu totul greșită, pentru că s-a dorit crearea unei instituții care să acționeze în interesul copilului în cazul în care părinții se ceartă. În ceea ce privește drepturile părinților, aceste decizii cu privire la dreptul părinților nu se, nu, nu se vor lua la nivelul Jugendamt, ci la nivelul unei autorități superioare pentru dreptul familiei. Să zicem că în instanță se merge pentru dreptul copilului. Un părinte spune, e copilul meu, celălalt spune, nu, e copilul meu. Și atunci, cine mai apără interesele copilului? Aici intervine Jugendamt. Iar instanța de judecată ține cont de avizul Jugendamt, ceea ce înțeleg până la urmă. Și la nevoie, avizele Jugendam, deciziile Jugendam pot fi verificate, dar nu și controlate de o instanță de administrație. N-am inventat eu aceste fraze, sunt concluzii care sunt conținute în raportul misiunii noastre de fact-finding. Nu vreau însă să susțin că lucrurile merg fără cusur la Jugendamt. Mai sunt și acele vizite controlate care au fost criticate. Condițiile de vizitare a copilului cu, sub supravegherea cuiva. Să știți că au fost vizite în care mama a fost ucisă de tată. Și tocmai de aceea apoi au apărut reproșuri cum că Autoritățile nu au făcut nimic uh, pentru a preîntâmpina asta. Sunt foarte multe fațete, după cum vedeți. Trebuie să fim sinceri față de petiționari. Eu vreau să tratez fiecare petiție, vreau să o verific, să o analizez, vreau să ajut cu mare drag. Dar, uh, după cum au spus colegii mei, am ascultat doar mesajul din partea unei părți implicate în conflict și ar trebui să căutăm adevărul. Lucrurile sunt complicate, noi nu suntem nici instanță de judecată, nici uh, magistrați, eu unul n-am o soluție, așa că aștept cu nerăbdare recomandările colegilor mei despre cum să tratăm aceste petiții în continuare. Thank you. Kiria Sakurafa, o logo sine για Prădere, pragmatica în arotieme. Mulțumesc foarte mult, ca să fiu foarte sinceră. Mă întreb și eu uh, cer procedură de audiere poate stabili dacă aparține unui părinte sau de copilul acela. Pentru că fiecare părinte are dreptul la ambii părinți. Și asta este și situația care ne confruntăm, pentru că ceea ce am auzit noi aici, exact în această situație ne pune. Deci, iată, avem de-a face cu un tribunal care cere copilului să hotărască cu care dintre părinți vrea să locuiască. Pentru că ceea ce auzim este un vid crunt de legislație în Uniunea Europeană, iar uh, dreptul civil este de fapt cel care creează cele mai multe dintre aceste probleme. Uh, într-un conflict familial, dreptul uh, civil permite încredințarea copilului a unei dintre cei doi părinți, iar un copil, ca să poată să se dezvolte în mod echilibrat, are nevoie de amândoi părinții ca să beneficieze de anumită educație, de educație echilibrată. Așadar, această situație despre care vorbim noi aici, vă dați seama că uh, zguduie atât copilul cât și părinții. Și deci trebuie să insistăm cu toate mijloacele de care dispunem. Iar comisia noastră, comisia noastră, comisia europeană, de fapt nu comisia noastră, este cea care vine cu orientări generale, iar colegii au și situat pe anumite poziții și mai ales domnul Marias aici ne-a uh, dat niște variante de lucru care, din punct de vedere juridic, sunt foarte interesante. S-a spus totul, nu mai e caz să adaug eu nimic. Aceste petiții trebuie să rămână deschise astfel încât Comisia să poată să utilizeze și să epuizeze toate resursele de care dispune pentru a putea controla acest gen de uh, fundate și gen de instituții ca cea din Germania. Și acum, ultimul uh, vorbitor pe ziua de azi este doamna Evi. Vă rog. Îi mulțumesc. Uh, aș fi vrut pur și simplu să reiau uh, cuvântul, să mai intervin o dată, de fapt, ca să spun că mi se pare îngrozitor că în această discuție încercăm să deplasăm atenția dinspre ceea ce reprezintă un sistem, deci practic un tribunal administrativ care funcționează de bine, de într-un fel sau altul, către lucruri care, bineînțeles că sunt niște situații complicate și critice între cei doi părinți și, în mod eh, evident, eh, trebuie să recunoaștem aici, audiem o, o singură parte și nu toate părțile implicate, și din punctul meu de vedere nu e corect așa. Totuși aș vrea, uh, adică lucrurile, clar că sunt e clar că sunt probleme între părinți și e clar că faptul că este luat copilul de la părinți și că între părinți este lipsit de posibilitatea de vizită și de a putea trăi cu copilul său, e clar că acest lucru presupune există motive, există tot felul de uh, argumente pe care noi nu le cunoaștem, însă deschid o paranteză, noi avem toate datele, toate documentele, problema este să le și citim, să le uh, aprofundăm în detaliu, pentru că avem documentele, dar nu avem posibilitatea noi de a hotărâ ce poziție trebuie adoptată, pentru că nici măcar nu e treaba noastră, însă, sigur, nu avem posibilitatea de a uh, pronunța noi hotărâri cu forță imperativă, dar putem pronunța niște hotărâri, totuși, cu forță de recomandare, măcar să fie tratat subiectul. Adică, dacă ne mărginim pur și simplu la o chestiune strict de a face mediere între părinți și pierdem din vedere problema cu adevărat majorului care este tot și care, iată, creează o serie de alte probleme, care merg de la limba folosită până la dreptul de vizită, pentru părinți, care este clar uh, obstrucționat. Vorbim de lucruri foarte importante, vorbim de declarațiile copiilor care au ajuns la vârstă adultă, care există declarații depuse sub jurământ, uh, făcute de băieți și fete care acum au ajuns la vârsta adultă și care au declarat că au fost obligați să jure strâmb în diferite proceduri la care au participat și, după părerea mea, aceasta este o mare problemă Uh, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm și nu cred că putem uh, să creăm confuzii și eu cred că crearea unui grup de lucru se impune pentru a lămuri, pentru a fi noi primii care să spunem că și în ceea ce privește revizuirea regulamentului Bruxelles 2, cred că noi ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a prevedea tribunale internaționale cu trei judecători între țări diferite, astfel încât să venim cu o propunere cu o soluție care să se manifeste la nivel european și nu doar la nivel național. Repet, e treabă multă de făcut, însă trebuie pur și simplu să ne implicăm cât mai mult în acest sens. Mulțumesc! I am not closing the list. Mr. Marias, you have asked... Nu închid lista, domnule Marias, a zis că vreți să interveniți, vă rog. Mulțumesc. Eu aș avea o propunere foarte uh, specifică. Peter um, a zis că să venim noi cu soluții. Deci, unii dintre colegi spuneau că n-am audiat toate părțile implicate. Atunci să invităm și pe Jugendamt aici ca să dea explicații, să ne spună cum funcționează această practică administrativă a lor, pentru că pentru că Jugendamtul se pronunță de, de, de fiecare dată, la fiecare speță, în favoarea părintelui german. Deci hai să-l invităm, acest Jugendamt, să ne demonstreze că nu suntem noi părtinitori, să ne demonstreze că ei nu sunt părtinitori, de fapt, pardon, și că sunt obiectivi. Deci, cred că aceste petiții trebuie să rămână deschise și mai cred că și comisia poate să facă o anchetă, nu acum, dar dacă vrea și poate, comisia poate să stabilească dacă se încalcă sau nu articolul 17 referitor la cetățenia europeană. Există diferite elemente, trebuie să vedem dacă ceea ce am semnalat eu Comisiei Europene, dacă se verifică sau nu. Trebuie să verificăm dacă, da sau nu, s-a ajuns la o încărcare a drepturilor care țin de cetățenie europeană. O a treia propunere, bun, sunt de acord cu crearea grupului de lucru, așa cum a propus doamna Evi, colega noastră. A patra propunere, aș dori din partea comisiei să facă o anchetă pentru că nu am toate elementele la dispoziție, să vedem dacă acest Jugendamt primește bani de la Uniunea Europeană în funcție de anumite programe. Nu știu să fie așa, dar se poate ca finanțarea unora dintre chestiile pe care le dezbatem să provină chiar din bugetul Uniunii Europene. Pun o întrebare. Așteptăm acum un răspuns din partea Comisiei referitor la elementele care, de care spunem. De deci, aceea, iată patru propuneri pe care le am, propuneri foarte concrete și care ne permit așa să conturăm uh, să schițăm o imagine completă a acestei situații, deoarece mie mi se pare că situația nu e clară, iar dacă va putea Comisia să facă o anchetă referitoare la o eventuală încălcare a drepturilor care țin de cetățenia europeană, să o facă, pentru că avem de-a face cu mai multe situații, cu mai multe cazuri în care, în cazul părinților cu dublă cetățenie sau în cazul cuplurilor mixte, de fapt, părintele, să zicem, nu e neamț, e grec, Eh, vedem că apar tot felul de plângeri și din partea petenților polonezi, vedem că sunt de asemenea petiții care vin din mai multe state membre, ori aceste petiții trebuie să rămână deschise. Acum, faptul că ani de zile au trecut nu demonstrează nimic. Această chestiune trebuie să rămână una deschisă în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule. Euh, mulțumesc, Marta. merci. Mulțumesc. Eu sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Nu sunt judecător. Cred că nimeni aici nu este un judecător. Dar dacă la Comisia de Petiții ar trebui să avem competențe în drept și justiție, atunci propun să dispară Comisia de Petiții și atunci nu o să mai fie unde să depui petiții. Pentru că pentru toate petițiile pe care le primim, suntem întrebați dacă drepturile europene se respectează sau nu. Ori, având în vedere petițiile pe care le primim, fiecare dintre noi trebuie să evidențiem faptul că nu se respectă dreptul european. Eu sunt de acord să invităm Jugendamtul din fiecare comună pentru fiecare petiție și să avem o dezbatere contradictorie. Aici Uh, spunem că părinții ar fi infractori, ori ei nu vor decât un singur lucru, să se respecte dreptul superior al copilului. Cine iungă în damtul ca să spună care este dreptul superior al unui copil? Dreptul superior al unui copil este să-și vadă ambii părinți, decât dacă există un pericol. Deci, de ce nu pentru fiecare caz în speță să invităm un reprezentant al Ugandamtului din comuna respectivă și să avem o dezbatere în contradictoriu. Și îmi place ideea unui grup de lucru, unui grup de reflexie și putem să invităm și Ministerul de Afaceri Sociale din Germania să ne dea și el punctul său de vedere despre care este politica Germaniei în ce privește drepturile copilului. Și eu nu vreau să las deoparte rolul pe care trebuie să joace comisia. Îmi pare rău, dar eu nu sunt deloc mulțumit de răspunsul comisiei, pentru că eu cred că putem să săpăm ceva mai mult, putem să căutăm uh, mai mult în detaliu care sunt uh, uh, aspectele de drept. Eu cred că această petiție trebuie să rămână deschisă ca și toate celelalte Comisia trebuie să fie interpelată mai mult, să invităm și Jugendamtul și reprezentanții landerelor și Ministerul de Afaceri Sociale din Germania și da, sunt de acord, trebuie să ascultăm toate părțile implicate. Deci data viitoare invităm Jugendamtul și uh, celălalt părinte. Ați observat însă că de fiecare dată copiii despre care vorbim sunt uh, minori nu, le, nu li se dă nici măcar dreptul să-și părăsească țara ca să vină aici. Poate că ar avea cuvinte de spus să ne spună nouă și poate mai ales părinților lor pe care nu-i mai văd de mult. Iată ce cred eu despre propunerile care au fost făcute și mai ales despre grupul de lucru. Mr. Valensa. Domnul Valensa. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt două subiecte de enunțat aici. Și aș vrea să reiterez. Indiferent ce facem sau orice facem, trebuie să respectăm datele problemei. Să, în primul rând, să ne asigurăm că avem toate datele problemei. Deci dacă vrem să analizăm cazuri individuale, atunci, evident, trebuie să abordăm lucrurile din toate punctele de vedere. Punctul de vedere al părinților, al copiilor, al administrației Jugendamt, al guvernului federal german, indiferent. Gândiți-vă la toate perspectivele acestea. Toate trebuie avute în vedere. În formula curentă, mi-e greu să fac personal o anchetă exhaustivă. E imposibil în condițiile date. Deci, cel mai probabil ar fi util să privim lucrurile ca fiind un eșec sistematic. Dacă există o eroare sistemică la nivelul Jugendamtului, atunci ne-ar fi mai ușor să găsim o concluzie. Dacă da sau nu e o problemă și atunci cum să îmbunătățim lucrurile? În al doilea rând, și aș vrea să subliniez și mai mult ceea ce am să spun, nu trebuie să facem sper, să oferim speranțe de șarte celor implicați. Problema este una uriașă și grea. Afectează mulți oameni la un nivel cât se poate de uman. Indiferent ce facem, noi nu trebuie să vindem aici speranțe de șarte. Să abordăm lucrurile așa cum putem, în cel mai bun mod, înarmați fiind cu competențele de care chiar dispunem. Haideți să nu mai pierdem o încă o legislatură sau cine știe câte ani de zile discutând acest subiect așa cum uh, o facem de ani de zile. Haideți să schimbăm puțin uh, placa și să încercăm să găsim, măcar într-o anumită măsură, o soluție. Mulțumesc, Peter. pentru că eu cred că repetiția e mama învățării. Vreau să spun că în noiembrie 2011 am avut o misiune fact-finding la Berlin. Participanții au vizitat uh, comisia PETI din Bundestag. Și vă citez din raport. Am discutat cu șeful unui Jugendamt. Am discutat cu uh, ministrul uh, de familie. Am discutat cu cei din justiție. Deci ne-am conciliat cu toți cei din acest domeniu, cei care au participat la acest eveniment. Din păcate, în această legislatură nu mai sunt uh, în această legislatură la Comisia PETI. Doamna Colasca Bobinska, Angelica Vertman și mulți alții au participat. Trebuie parcurs acest raport și trase concluziile aferente. Problema care este? Avem zeci de mii de Jugendämter în uh, Germania și acestea sunt populate cu funcționari, funcționari care greșesc din când în când. Așa se mai întâmplă. Mai apare și problema lingvistică. Pentru că dacă e un cuplu mixt și o parte sau un părinte nu vorbește atât de bine germană, sunt câteva bariere lingvistice. Să analizăm situația, vă rog frumos. Haideți să parcurgem încă o dată acest raport și apoi să tragem concluziile necesare, să vedem dacă e o eroare sistemică sau nu și ce am putea face. În ceea ce privește formarea grupului de lucru, pentru că tot discutăm despre noile linii directoare. S-a propus chiar acționarea pe clustere la un moment dat. Pentru mine acest cluster, pentru că există un cluster cu drepturile copiilor, ar fi, de fapt, grupuri de lucru în sine, unde eurodeputații, câțiva doar, să intervină bine, bine punctat pentru a conchide ce putem face și ce nu putem face. Orice sistem poate fi îmbunătățit. Niciun sistem nu e privat de erori. Pentru asta însă trebuie să dezbatem problema, să discutăm în cadrul formării acestor clastere, să parcurgem încă o dată acest raport din uh, noiembrie 2011, pentru că deja la vremea respectivă am încercat să răspundem la câteva întrebări. Și atunci să vedem care mai sunt chestiunile pendinte ce uh, au rămas nerezolvate de atunci. Parcurgând raportul, cred că ne-am putea da seama de acest lucru. Mulțumesc. Președinta, Haideți să ne întoarcem la petiționari. Ați ascultat tot ceea ce s-a discutat în sală. Înainte de a veni dumneavoastră aici, am decis ca dumneavoastră să primiți două minute fiecare. Alain Jolie and Lorelei Regecin. Da, și începem cu Aris Crisides. Ja, äh, ich äh, bin dankbar Mulțumesc, mulțumesc pentru această discuție. Mulțumesc și pentru faptul că s-a pus întrebarea ce se ascunde în spatele Jugendamtului. Chiar uh, mi-ați aruncat mingea la fileu pentru că pot să abordez o parte a discursului meu pe care n-am apucat să o rostesc. Vreau să vă spun eu, nu am devenit tată în Germania pentru că am devenit profesor, ba invers. A trebuit să-mi asum acest post pentru că am devenit tată și pentru că a trebuit să rămân în Germania. Germanizarea copiilor uh, mei e o problematică în sensul că ei devin naționaliști. Domnul profesor Klenner, care a murit la 93 de ani, a elaborat o istorie a Jugendamtului și a spus că atunci când a fost creat Jugendamtul, a fost cu totul altceva la baza lui. Pentru că era vorba de acei părinți care erau împreună doar de dragul numelui. Copiii sunt interogați, sunt uh, instruiți. Copiii mei au fost întrebați dacă să aibă ore de greacă, pe lângă toate celelalte, engleză, germană și așa mai departe. Să știți că în cazul divorțului meu a apărut o fel de particularități. Fosta mea soție mereu a spus că așa a fost consiliată. Și da, așa este, au tot apărut consilieri. De fiecare dată când aceasta spunea că ar vrea să partajeze custodia, ar vrea să împărțim pensia, de fiecare dată a fost consiliată, în ghilimele fiind spus, de niște factori de putere, ca să lase astea la o parte. Și apoi a făcut o cerere și a primit tot ceea ce a solicitat. Și o altă particularitate în cazul meu. Se întâmpla în Hesa, în landul Hesa. Și o doamnă de la Jugendamt, care era responsabilă de copiii, copiii mei, a spus că ea imediat și-a dat seama despre ce e vorba, fără am, m-a ascultat și pe mine, fără am da cuvântul. Două doamne de la Jugendamt au venit și au spus că tatăl e important pentru copii, dar acestora le-a fost retras dosarul. N-au mai avut voie să se ocupe de cazul meu. Au primit în scris informația că n-ar trebui să facă nicio referire la mine. Ce se ascunde în spatele acestor acțiuni? statul a intervenit. Permiteți-mi doar să spun asta și, te, și închei. Am uh, dat în judecată landul Hesa pentru că mi-a abuzat copiii și am primit în scris o notă, deci negru pe alb, ca răspuns din partea landului Hesa, că există, uh, în cazul meu, anumite apucături cam, și anumite uh, mesaje problematice. Eu m-am referit împotriva războiului din Balcani, uh, am încercat să mă ducă la psihiatrie, au încercat să mă uh, concedieze, multe, multe lucruri. Deci nu trebuie să faceți nicio excursie, nicio delegație la Berlin. Totul este în fața dumneavoastră, negru pe alb. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, Helga Simpson. Uh, Eu cred că oamenii fac greșeli și e normal ca și noi să ne simțim uh, într-o situație dificilă pentru că știm ce este durerea. Eu, de la bun început, am vrut ca tatăl copil, copiilor mei să poată să fie uh, la fel de apropiat de ei precum mine, însă din cauza intențiilor mele nobile am fost uh, uh am avut de pierdut pentru că Mie mi s-a retras copilul când avea patru ani, deși tatăl uh, consuma droguri și alcool și mie mi s-a luat copilul pentru că s-a spus că de ce nu am văzut situația în care era și apoi uh, a venit poliția și mi-a luat copilul, a fost lăsat timp de trei luni într-o instituție de orfani și tatăl uh, mi-a scris și mi-a cerut să depun mărturie despre ce uh, uh, se întâmplă cu acești copii. Eu n-am știut aproape doi ani de zile unde se afla, n-am avut niciun contact Însă întotdeauna am crezut că un copil trebuie să fie cu ambii părinți și întotdeauna am vrut ca tatăl să-și păstreze uh, legătura cu acești copii, pentru că era nedrept și pentru el. Și mi este greu să am de-a face cu această situație și el și-a cerut scuze și mi-a spus, îmi pare rău, te-am tratat rău. Dar acum am pierdut orice legătură cu copilul meu. Și problema mea, acum că e vorba și de un alt copil, este că nu pot să să nu pot să fiu declarată capabilă de a îngriji uh, copilul. Dar asta ce înseamnă? Numai pentru că vin aici stau aici, înseamnă că nu sunt o mamă capabilă? Mulțumesc. Luca Putiar, acum cuvântul. Vreau să spun că eu nu cred că vreunul dintre acești petiționari și-ar dori ca această comisie să se transforme într-un tribunal și dumneavoastră să fiți judecători. Dacă vă opriți doar la dreptul comunitar după ce ați declarat aceste petiții admisibile, nu este acceptabil pentru că, de fapt, aici au fost încălcate drepturile copiilor și drepturile copiilor trebuie să aibă întrietate. Eu cred că o judecată a dumneavoastră este necesară. Apoi am auzit că s-a spus că în anumite cazuri limba germană uh, este impusă ca să evi- să se evite uh, um, problemele. Fata mea a fost răpită, am reușit să o recuperez uh, uh, după mai multe luni, dar acum fata mea trăiește cu mama sa și vorbește germană. Mă întreb până la urmă ale cui drepturi nu sunt respectate și cine nu respectă drepturile copilului meu. Alain Julia. acum are cuvântul. Eu vreau să mă refer la ce a spus unul dintre deputați, și anume că ar trebui uh, auzite toate părțile. Aș vrea să revin la această reuniune, această întâlnire care a avut loc uh, în Danemarca, pentru că exact așa spunea și Danemarca pe vremea aceea. Da, nu putem să avem încredere doar în ceea ce ne spune un părinte, trebuie să auzim și cealaltă versiune. Și atunci domnul Iar explica foarte bine că era o încălcare a drepturilor omului și acum vine și ne spune că trebuie să auzim ce spun ambii părinți. Mi se pare nemaipomenit. Da, așa, asta numai între paranteze. Apoi ni se propune să, re- să citim raportul în urma um, vizitei din 2011 la Berlin și eu tocmai îl menționam în scurta mea intervenție judecătorul german, acum nu mai știu cum îl chema, explica că Jugendamtul intervine doar în cazuri foarte, foarte grave și delegația a plecat cu această concluzie că Jugendamtul nu intervine decât în cazuri foarte grave. Na, ce să-i faci? Primesc o scrisoare de la Ministrul Justiției care explică că Jugendamtul intervine peste tot. Deci avem o problemă aici. Există o diferență între cele două versiuni oficiali, să spun, unei delegații care nu prea are multe mijloace de anchetă și nici măcar dreptul de a o face așa cum poate ar fi trebuit să o facă. Uh, deci uh, li se spune o versiune și apoi există anumite scăpări, precum aceasta, când uh, Ni se spune că Jugendamtul intervine în toate cazurile în care sunt implicați copii și până la urmă nu avem informații și Jugendamtul poate să depună plângere ca și cum ar fi un părinte, poate să uh, facă apel împotriva unei hotărâri judecătorești. Acest lucru scrie în codul familiei din Germania. Nisa ni s-a mai spus că trebuie să ascultăm pe copii. Da, poate că ar fi bine să ascultăm pe copii, dar copiii între timp au crescut. Ar trebui să știți că Convenția de la Haga și Bruxelles 2 bis prevăd că copilul trebuie să fie ascultat în măsura posibilă și dacă au maturitatea suficientă. În Franța, în Italia, asta ce înseamnă 11-12 ani? În Germania, un copil este considerat matur dacă are 3 ani. Deci, da, copiii pot să fie ascultați. S-a făcut o observație din sală, dar nu s-a înțeles. Da, un copil poate să fie audiat de la vârsta de 3 ani, ceea ce explică poate de ce audierile copiilor sunt uh, secrete. Cu alte cuvinte, nu putem să controlăm aceste audieri. Nu se face nicio înregistrare, nici audio, nici video. Nu știm ce se întâmplă în timpul acestor audieri. Câteva observații din partea mea doar. Merci bien. Mulțumim foarte mult. Îmi cer scuze încă un lucru. Vreau să pun domnului Iar următoarea întrebare. Îmi închipui că dacă vrea să audă ambele versiuni, deci îmi închipui că atunci când a luat cuvântul în Danemarca pentru a-i susține pe toți acești părinți germani și austrieci care uh, acum sunt uh, separați de copiilor, îmi închipui că atunci a auzit ambele versiuni, pentru că altfel nu și-ar fi permis să vină aici să spună cu totul altceva. Lorelei Regitin. Lorelei Regitin. Mai aveam și eu o întrebare. Mulțumesc pentru că mi-a dat cuvântul. Vreau să mai spun că eu îl reprezint și pe bărbatul meu. Ați spus că vreți să ascultați ambele părți. Eu îl reprezint pe bărbatul meu pentru că nici el nu are voie să-și vadă copilul, pentru că copilul și-a dorit să l vadă, să-și vadă tatăl și mama dar Jugendamtul nu i-a permis să ne vadă, nu i-a permis să ne întâlnească. Și vreau să vă întreb, dacă vine cineva la dumneavoastră și vă ia copiii, cum veți vorbi atunci? Deci imaginați-vă că nu eu aș fi interlocutorul, da? Copilul meu a vrut să-și vadă tatăl. Tocmai de aceea l-a și sunat. Chit că Jugendamtul nu-i permisese asta și atunci el a făcut-o pe subascuns. S-a întâlnit pe subascuns. Dar un consilier a tras semnalul de alarmă la Jugendamt și acum rezultatul este că nici eu, nici tată nu mai avem voie să ne vedem copilul. Și am vorbit la telefon adineauri. Jugendamtul îl sfătuiește pe tată să se despartă de mine, să divorțeze și atunci poate că are șanse să primească el copilul. Mi s-a spus și mie că ar trebui să merg la psihiatrie pentru că lupt pentru copilul meu. Pentru că eu am uh, o venă de luptătoare, pentru că am uh, uh o apucături uh, de dominatoare. Pentru că de-aia vreau să-mi văd eu copilul, pentru că de-aia el suferă. Dar copilul meu, de fiecare dată când e întrebat, spune că vrea să meargă acasă. Nu contează că la mama sau la tata. A spus chiar două săptămâni la tata, două săptămâni la mama. Asta era în 2014, pe 19 august ce se întâmplă cu voința copilului? Nu e acceptată. Și atunci, pe 22 uh, pe, în, în anul 2015 din nou a cerut că vrea să fie la familie. A spus vreau să fiu la părinții mei. Și totuși, dorința copilului e ignorată. Nu se țină cont la Jugendamt de ce vrea copilul. Jugendamt este mărinimos și iată că ține cont, nu așa, doar de interesul copilului, doar că nu-l respectă. Copilul meu suferă, mi-a spus pe 11 februarie 2015, când am avut uh, o reuniune supravegheată pentru că sunt foarte periculoasă ca mamă, nu-i așa? Copilul meu mi-a spus, plângând, țipând, mi-a spus, Mamă, ăștia m-au stricat! Jugendamtul er, erau cei care l-au stricat. Mi-a spus, mamă, viața mea e distrusă pentru că cei de aici m-au distrus. Și plâng, eu plâng pentru că sufăr eu și pentru că suferă nu doar copilul meu, ci zeci de mii pentru că Jugendamtul nu permite acestor copii să fie cu părinții lor. Termină vorbitoarea plângând. Mulțumesc, spune președinta. Am uh, sarcina de a trage concluziile acestei dezbateri. E un motiv greu, e un uh, moment greu pentru dumneavoastră și pentru noi. Noi vă împărtășim și durerea și jalea. Așa cum a spus cineva din aur, nu există nici o parte câștigătoare aici, doar par- părți perdante. Intervenție din sală fără microfon din partea ultimei mame. Lorelei, Lorelei, can you... Președinta intervine. Lorelei, te rog, te rog dacă poți să mă asculți. Te rog. Te rog foarte mult să mă asculți. Comisia a primit 225 de petiții cu privire la Jugendamtul German. Și sunt petiții similare și din alte state membre. Acest lucru indică, poate, o eroare sistemică la nivel operațional în cadrul Jugendamtului. Deci, știți că noi nu suntem instanță de judecată, noi încercăm să găsim uh, o remediere non-judiciară pentru situația dumneavoastră, care este atât de sensibilă și atât de dificilă. Ce putem face noi? Putem să acționăm fiind un catalizator în aceste cazuri pentru ca situația să se corecteze. Competențele noastre în acest domeniu sunt foarte limitate, dar ele există, ele câteva, a spus și domnul Marias care sunt. Și e un exemplu foarte bun cel oferit de domnul Marias, cu propunerea sa. Până la urmă, acțiunea este una limitată, dar ea există. Mare parte din aceste spețe intră sub principiul respectării subsidiarității. Și există legislație în vigoare în fiecare stat membru. Dar există și o dimensiune europeană aici, după cum a subliniat domnul Mariaț și alți colegi. Ce propun eu colegilor mei? Să lăsăm aceste petiții deschise, în primul rând, ca să investigăm pe mai departe și ca să vedem dacă articolul 17, de exemplu, e încălcat. Deci, acesta va fi titlul. E sau nu încălcat articolul 17? Sunt colegi care au propus să inventăm, să, să, scuza, să invităm Jugendamt la comisia noastră. Uh, avem o propunere pentru grup de lucru și uh, apoi oricum va lua ființă un grup de lucru de îndată ce vom avea noul regulament de procedură. Asta înseamnă că vom avea abordarea pe clastere, pe formațiuni și vom forma ori și cum un grup de lucru. Mai mulți colegi au spus că asta vor să facem. De asemenea, unii colegi au propus ca Uh, comisia să facă o anchetă cu privire la uh, încălcări față de cetățenie, precum și articolul 17. Și aș mai adăuga eu un lucru. Să vedem dacă putem face o distinție între conflicte pe drept civil și pe drept penal, care să intre într-un conflict cu legislația europeană. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu regulamentul Bruxelles 2. Un alt coleg a propus să ținem cont de studiul eliberat astăzi de Agenția pentru Drepturi Fundamentale în ceea ce privește justiția în cazul copiilor. Să analizăm acest studiu pentru că până acum nici măcar nu l-am văzut. A fost doar un comunicat de presă care a anunțat publicarea studiului. Rămâne de văzut despre ce e vorba în el. Comisia pe bună dreptate a spus că trebuie să evaluăm instrumentele existente, cum ar fi Bruxelles 2, regulamentul cu privire la cooperarea judiciară transfrontalieră pe cazuri de custodie. Și apoi să vedem dacă e posibil să găsim centre de mediere. Pentru că medierea adesea s-a dovedit a fi soluția. Și eu am fost mediator pe spețe de acest gen. Și de fiecare dată, de fapt nu chiar, dar adesea, instrumente precum medierea sunt foarte utile. Nu o să spun că există o soluție de tip panaceu, dar dacă avem un instrumentar la care putem apela, atunci soluția e acolo și o putem, aj- putem ajunge la ea mult mai repede. Iar șansele de succes sunt cu atât mai mari cu cât avem mai multe instrumente la dispoziție. Iată ce am propus. Sper ca colegii mei să fie de acord. Și aș vrea să cooperăm mult mai bine cu Comisia pe acest subiect, în așa fel încât împreună să ne referim la subiect – nu are rost să ne referim la acest subiect instituție mm, per instituție, ci ar trebui să facem împreună. Deci pentru a face toate astea, cum trebuie să continuăm? Bineînțeles, să menținem petițiile deschise și să le amânăm până ce avem noile reguli de procedură, pentru ca apoi să ia ființă grupul de lucru. Aș fi zis din neant dar uh, e clar că noi vom propune uh, abordarea subiectelor pe clastere, pe formațiuni, în așa fel încât să existe cei care lucrează pe drepturile copiilor sau cei care lucrează pe custodia uh, în cazul transfrontaliere. Și automat să se ocupe de aceste specii. Doamna Zdanoca, am uitat că au fost câteva propuneri făcute de mine să trimitem o scrisoare Ministerului Justiției. Of course, I've, I... Bineînțeles, n-am fost suficient de atentă, poate făceam eu altceva, spune președinta, dar da, vom analiza și posibilitatea de a transmite o scrisoare și comisiei și apoi ministrului de resort din Germania, uh, în, și în Bundestag și guvernelor, parlamentelor, landurilor și comisiilor lor de petiții acolo unde ele există. Pentru a ne exprima îngrijorarea din punctul de vedere al Comisiei PETI din Parlamentul European. Așa e. Acestea sunt propunerile mele. Vreau să știu dacă se acceptă. Doamnă Evi. Small clarification on... O simplă lămurire. Apropo de ce am propus eu mai devreme. Grupul de lucru ar trebui să fie deschis pentru deputați, dar și pentru diferiții actori implicați în aceste cazuri, dar trebuie să avem și reprezentanți din partea ONG-urilor care chiar s-au specializat în aceste cazuri, care au suficientă experiență și suficiente cunoștințe despre acest subiect. Sper că acest lucru va putea să fie făcut. Da, acest lucru ține de răspunderea grupului de lucru. Când va exista, cum va funcționa, astăzi nu putem decât să amânăm până când grupul de lucru va fi fost creat. Știu că petiționarea ar vrea să mai ia cuvântul. Yes, I understand. Your daughter... Știu, fata dumneavoastră vă așteaptă. Mulțumesc încă o dată că ați venit. Și vă mulțumim pentru curajul dumneavoastră. Eu am o mie de cazuri în evidență. Pot să vi le trimit ca să constatați și dumneavoastră că este o problemă sistematică. Da, noi nu putem să ne ocupăm decât de petiții și trebuie să fie adresate parametrul nu altcuiva. Din păcate, iese din domeniul nostru de competență. În germană. O scurtă notă informativă, poate că nu e cunoscută informația. În 2009 eram funcționar și am uh, reprezentat uh, un grup politic la un moment dat și a venit o notă de la nivel uh, de nivelul landului sau federal, nu știu exact, pentru a adăuga ceva în actul normativ al Jugendamt. Și anume, extragerea copiilor uh, din sânul familiei nu este ultima măsură a Jugendamtului. De ce apare această modificare? Și atât. Atât din partea mea. Ok, that was a comment. Da, a fost un comentariu, spune președinta, nu pot să răspund. Mă voi referi la asta când și dacă voi primi acordul colegilor mei de a continua așa cum am descris adineauri. Tăcerea dumneavoastră e un semn că da? Mulțumesc. Prea bine. Mulțumesc tuturor și vă doresc o seară plăcută. Iată că acum e soare și nu mai plouă.